Stimați colegi, vă propun să începem. Îmi cer scuze pentru întârziere. În mod ciudat, viața politică din Europa nu se uh, învârte exclusiv în jurul Comisiei de Bugete și am avut o serie de întruniri și de um, interviuri de presă pentru a discuta această actualitate. Vom uh, încerca să mergem cât se poate de repede pentru că în Belgia uh, e vacanță la școli și uh, școlarii din noi școala de, europeană este în vacanță, deci toți suntem școlari la școala europeană, în calitate de dascăl sau de învățăcei. Deci, în calitate de școlari, trebuie să mergem repede. Ordinea de zi Uh, nu este foarte încărcată. E o reuniune obișnuită a comisiei noastre. Vom avea la dispoziție doar această după masă. Încercăm să o folosim cât mai eficient cu putință înainte de reuniunea coordonatorilor, care are loc după aceea. Dacă nu sunt obiecții cu privire la proiectul de ordine de zi, considerăm ordinea de zi adoptată. Sunt informat că, din păcate, din motive personale, politice sau vulcanice, doamna Andreason va uh, fi absentă astăzi, deci vă propun să amânăm punctul 12 de pe ordinea de zi pentru o ședință ulterioară a reuniunii noastre, a Comisiei noastre de bugete. Deci putem considera cu această modificare ordinea de zi adoptată. În ceea ce privește comunicările președintelui pe Go Cobu News, publicația noastră, uh, figurează limbile vorbite astăzi în reuniune. Mai aveți și un proces verbal sau un rezumat al activității grupului uh, neoficial cu privire la instituțiile internaționale financiare și foarte pe scurt aș dori să vă atrag atenția asupra a două aspecte. În primul rând, evenimentele din acest weekend, de la acest sfârșit de săptămână. Decizii cu o importanță politică, financiară și economică foarte uh, mare, pe care uh, le-a luat, le luat Consiliul European, Consiliul de Miniștri și de Finanțe au uh, susținut și au adoptat uh, aceste decizii. E vorba de un uh, dispozitiv de aplicație pe care, pe marginea căruia Comisia Europeană încă lucrează pentru că acest dispozitiv să fie politic, deci acest dispozitiv uh, politic să poată fi transformat într-un instrument juridic și financiar. Deci, sigur că astăzi e prematur să comentăm acest eveniment, cu atât mai mult cu cât Comisia de Bugete nu este comisia cea mai vizată din Parlamentul European, însă cu siguranță va trebui să tragem învățămintele acestor decizii și acestor evenimente și va trebui să vedem care este urmarea politică pe care trebuie să le conferim în domeniul, în sfera de competențe uh, a comisiei noastre. Mă refer mai ales la faptul că acest plan de cooperare financiară în conformitate cu articolul 122 din Tratatul de la Lisabona, are o nouă valență, respectiv Comisia, în numele Comisiei Europene, pentru a împrumuta 60 de miliarde de euro eh, de pe piață pentru a-i pune la dispoziție, sub formă de credit, la dispoziția unui stat membru care se află într-o situație financiară dificilă, eh, e un aspect din plan care ține, bineînțeles, de sfera noastră de competențe. În ce condiții, în uh, ce moment, pe baza deci, pe ce temei juridic ne bazăm, sigur, uh, e încă timpuriu pentru că Comisia Juridică încă lucrează pe acest dosar în momentul de față. Deci vă propun să nu dezbatem chestiunea astăzi, însă e limpede că uh, va trebui să discutăm acest suspect, eh, subiect și, de altfel, tot ce a avut loc în, eh, la acest sfârșit de săptămână reprezintă o noutate politică care va deschide un nou capitol în eh, istoria economică a Uniunii Europene și, bineînțeles, precum uh, revizuirea și adaptarea perspectivelor financiare, va trebui la momentul oportun să ținem cont și de aceste noi valențe. În această ordine de idei vom avea o primă întrunire pentru a discuta acest subiect pe scurt și asta nu numai între noi, ci și cu reprezentanții comisiilor de bugete sau uh, comisiilor de finanțe din parlamentele naționale, pentru că, după cum știți, în 1 iunie, anul curent, avem întâlnirea anuală a comisiilor de bugete uh, ale Uniunii Europene. Și principalul punct de plenă de zi o reprezintă coordonarea politicilor bugetare în cadrul Uniunii Europene pentru a finanța mai bine obiectivele noastre comune. Obiectivele comune care făceau parte din strategia de la Lisabona 2010-2020 2010 uh, și apoi care vor forma soclul uh, strategiei 2020 care va fi adoptată la Consiliul European din iunie după avizul Parlamentului. Pentru a pregăti această reuniune cu omologii din parlamentele naționale. Vă reamintiți poate că în urmă cu șase luni am solicitat un studiu, am contactat un birou de studii cu privire la finanțele publice. Deci se va face, s-a făcut un studiu care cuprinde o comparație între structura bugetelor uh, naționale și a bugetului european și a felului în care astăzi anumite state europene, sigur că acest studiu nu vizează uh, Uh, toate cele 27 state membre, ar fi fost mult prea greu. E vorba doar de 12 state membre și deci acest studiu analizează felul în care aceste țări uh, preiau în obiectivele naționale obiectivele comune la nivel european. Strategia de la Lisabona, strategia 2020, de exemplu. Acest studiu deocamdată uh, nu este disponibil decât în limba engleză, însă va fi tradus, bineînțeles, în toate limbile europene în viitorul apropiat și vom avea astfel un document de lucru pentru această întrunire. Iată ce doream să vă comunic la punctul 2, comunicările președintelui, punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 7-8 aprilie, dacă nu există observații până la sfârșitul acestei reuniuni, în conformitate cu tradiția noastră, considerăm acest proces verbal adoptat. Ajungem astfel la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiectul de raport al colegei noastre, Sidonia, pentru proiectul de buget 2011, Sidonia are nevoie de un mandat pentru dialogul tripartit pe care îl vom avea cu celelalte instituții. Uh, Sidonia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. I would like to thank all those, uh, who... Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în pregătirea acestui document. Am lucrat sub presiunea timpului, o presiune imensă, l-am trimis săptămâna trecută, am reușit și vom continua cu acest ritm alert și sper să înțelegeți, să dați dovadă de înțelegere pentru faptul că nu avem traducere în toate limbile și uh, Vă mulțumesc uh, de faptul că ați uh, lucrat pe versiunea în limba engleză a tuturor documentelor pentru procedura bugetară. Vă explic încă o dată de ce lucrăm sub presiunea timpului și de ce acest document a sosit așa de târziu și de ce a trebuit să ne mișcăm atât de repede. Ei bine, dorința mea, idealul meu, e să ajungem la, să, să adoptăm uh, documentul în plenară înainte de reuniunea Consiliului, de lectura Consiliului la Coreper. Și uh, de aceea avem această procedură foarte urgentată la care v-am supus. În ceea ce privește conținutul, în 25 martie, la plenară, s-au adoptat prioritățile noastre, liniile directoare pentru 2011. Avem proiectul de buget al Comisiei acum pe tapet și raportul meu e un comentariu pe baza proiectului de buget al Comisiei. Deci nu o să mai repet ce am spus în martie, nu cred că este necesar. Aș dori să mă axez doar pe ce ne-a prezentat Comisia în 28 aprilie. Aș dori să scot în evidență unele dintre punctele cele mai importante care, din punctul meu de vedere, ar putea să reprezinte chestiuni problematice care vor trebui discutate la acest uh, dialog tripartit bugetar. În primul rând, evaluarea proiectului preliminar de buget arată că marjele sunt foarte strânse, că, practic, nu avem niciun fel de marjă de manevră pentru a ne finanța nevoile și prioritățile noastre. Uh, din păcate, trebuie să repetăm acest lucru. Înainte de a discuta conținutul acestui document, aș dori să vă atrag atenția asupra alinatului 56, care conține o greșeală de tipărire, pentru că lipsește un cuvânt micuț, dar foarte important, care s-a pierdut uh, undeva pe calculator. Deci, pentru a evita neînțelegerile, aș dori să spun, să citesc versiunea corectă. E vorba de aliniatul 56. Ține cont de creșterea de 2,9 a bugetului administrativ al Comisiei, însă observă că nu toate costurile legate de funcționarea și de lansarea Serviciului pentru Acțiune Externă sunt prevăzute în această fază. Deci, spre deosebire de documentul dumneavoastră, nu toate costurile sunt incluse. nu o să fac uh, psihanaliza acestei greșeli de tipar, însă cred că textul din proiectul preliminar de buget nu oferă acoperire pentru toate costurile legate de funcționarea acestui serviciu pentru acțiune externă. În legătură cu conținutul, Aș dori să pornesc dar o observație de ordin general legată de prima uh, strategie uh, UE 2020, ce se numește acum strategia uh, Europa 2020, propunerea Comisiei de buget spune că se include această strategie în planificarea pentru anului 2011. Însă, în raport, eu îmi exprim îndoiala pentru că mie mi se pare că e vorba de o renumire a unor programe care au existat deja, însă, în termeni bugetari, nu, cel puțin eu, nu văd cum Uh, putem evalua dacă avem uh, mai multe resurse pentru aceste priorități pe care le, le aduce strategia sau nu. Și vă pot da un exemplu, e vorba doar de un simplu exemplu, nu e un caz izolat, în legătură cu programele pentru tineret. Avem un nou nume, Youth on the Move, tineret în mișcare, însă întrebarea rămâne deschisă care programe ar trebui să fie consolidate sau nu și ce programe sunt uh, acoperite de sub uh, acest uh, titlu general Youth on the Move. Ar trebui să studiem acest aspect și sperăm ca Comisia să ne furnizeze ulterior informații în legătură cu implicațiile bugetare legate de punerea în aplicare a acestei strategii UE 2020. Sigur că ar fi bine să obținem informații suplimentare în legătură cu felul în care programele existente își vor aduce contribuția și ce resurse de la programele actuale vor fi uh, redistribuite, dacă va avea loc o redistribuire pentru această strategie UE 2020. Va trebui să urmărim uh, să monitorizăm situația prin procedura bugetară și cooperarea cu Comisia va fi foarte importantă în acest domeniu. Tot în legătură cu youth, tineretul e o prioritate foarte importantă pentru mine și cred că e important să spun că eu nu sunt deloc mulțumită de ce ne-a propus Comisia în proiectul său preliminar de buget. Dacă ne uităm la finanțarea pentru tinerii cercetători din programul 7, programul de cercetare 7, pentru acest Youth on the Moon nu sunt bani suficienți pentru a uh, încuraja, pentru a înlesni mobilitatea cercetătorilor. Deci, uh, majorarea creditelor nu ține cont nici măcar de pragul uh, inflației, deci e sub așteptările noastre. În legătură cu titlul 1B, pe partea pozitivă spunem spune că există o creștere a creditelor de plată, așa cum am solicitat, și sper că uh, acest lucru se oglindește și în uh, implementarea propusă de Comisia, de solicitarea noastră politică în ce privește majorarea plăților, va uh, fi urmată de măsuri concrete și la Comisie și deci aș dori să salut această majorare a creditelor de plată. În ceea ce privește titlul 2, E important să spunem că, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, cele două ramuri ale autorității bugetare sunt pe picior de egalitate, ceea ce înseamnă că avem noi uh, prerogative, dar și noi limitări, noi Parlamentul, și aș dori să uh, spun că au crescut uh, ajutoarele directe decuplate. Aș dori să vă reamintesc la dezbaterea de la plenară. Nu a fost solicitarea mea, însă o parte din colegi în plenara din martie au discutat programele legate de programul uh, fructe și legume în școli și aceste deci fondurile, finanțarea pentru aceste programe a fost uh, majorată la comisie, cred că e foarte bine și salut ca o evoluție pozitivă. La titlul 3A, o majorare legată de programul de la Stockholm, de asemenea este o evoluție pozitivă pe care trebuie să o salutăm. Am analizat și situația legată de Frontex, avem o actualizare a ultimilor evoluții și se ține cont și de lacunele de implementare legate de Frontex. la titlul 4. Am fost obligată să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu scăderea angajamentelor pentru Palestina. Cred că e un subiect care ar trebui să fie uh, analizat și e foarte important pe plan politic. Această scădere e foarte importantă. De asemenea, Creditele pentru strategia uh, pentru Marea Baltică au fost trecute la programul uh, pentru vecinătate. La titlul 5, mie mi se pare că Comisia dorește păstrarea unei marje care să țină cont de nevoile noastre în legătură cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Însă nu știm dacă această marjă e suficient de mare. Deci va trebui să rediscutăm uh, acest subiect la uh, dialogul tripartit. Îmi fac griji în legătură cu faptul că Comisia nu a prevăzut niciun fel de angajament pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare în curs. Promemoriam e o notă de subsol care, sigur, e o misiune pentru noi, pentru toamnă și poate chiar mai devreme să evaluăm, să vedem dacă vrem să continuăm cu aceste uh, proiecte pregătitoare, uh, pilot sau acțiuni pregătitoare, pentru că se pare că Comisia uh, nu se ocupă de el, ne lasă nouă mingea în teren, deci noi va trebui să decidem dacă dorim să continuăm cu aceste activități sau nu. În uh, anii trecuți am, uh, am luat câteva elemente principale de pe o listă, însă nu am făcut așa pentru uh, dialogul tripartit de această dată. Cred că trebuie să ne păstrăm libertatea de a merge la acest dialog tripartit pentru a discuta cu Consiliul și cu Comisia fiecare din aspectele care ne îngrijorează sau ne alarmează. Deci cred că fiecare aspect din proiectul de mandat ar putea fi un subiect de discuție în cadrul acestui dialog tripartit. Aș dori să mă opresc aici și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Idonia. Am notat cu toții faptul că trebuie să adăugăm nu not în document ne aducem aminte de o glumă a colegului James Ellis, care când spunea, când o doamnă spune nu, asta înseamnă poate, așa spunea un mare comic din Marea Britanie. Când spune o doamnă poate, aia înseamnă da. Dacă spune da, nu e o doamnă. Și cred că trebuie să ținem minte de acest lucru. Când Sidonia nu spune nimic, asta înseamnă nu. Da, e într-adevăr are stofă de raportor bugetar pentru că uh, procedează așa cum trebuie. Da, te rog, hai cu, ai cuvântul. Trebuie să amintim și inversul. Adică diplomatul spune întotdeauna contrarul. Da, așa e. Când un diplomat spune da, înseamnă poate. Când spune poate, înseamnă nu. Iar când zice nu, nu e diplomat cel care se ocupă de buget trebuie să zică nu întotdeauna. Dar există acel nu care este de dreptul stupid și un nu inteligent. Noi, în comisia noastră, încercăm să zicem un nu inteligent. Vă propun să dăm cuvântul acelor colegi care au, uh, s-au scris deja la cuvânt și apoi uh, directorul general pentru bugete, care ne-a făcut onoarea să participe la lucrările noastre, va putea să răspundă la întrebările puse de raportor și de colegi. Doamna Balzani, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că Sidonia a avut uh, o muncă dificilă de făcut, dar a făcut-o foarte bine, a produs un raport clar și uh, cu toții cred că trebuie să o sprijinim. Însă, mai rămân de făcut niște modificări, cred eu, care ar fi utile în acest moment. Modificări la document. Mie mi se pare că ar trebui să acordăm mai multă importanță modificării plafoanelor din perspectiva financiară. Dar dacă este să privim evenimentele din exterior, trebuie specificat că avem nevoie de o abordare europeană pentru a soluționa această criză, pentru a ieși din ea. Și cu alte cuvinte, avem nevoie de mai mulți bani la buget. Iar acest lucru merge mână în mână cu flexibilitate crescută. Aceste lucruri cred că trebuie subliniate în raport. Și dacă este să ne uităm la priorități, am uh, subliniat importanța liniei pentru tineret, da, dar am dorit să enunțăm un deziderat politic. Cred că este momentul cel mai potrivit pentru a face acest lucru. Trebuie să insistăm pe uh, strategia UE 2020, astfel încât Comisia să fie stimulată și să vegheze care este comportamentul statelor membre care nu se supun liniilor directoare. Strategia de la bună ne-a dat un exemplu foarte bun a ceea ce trebuie să evităm. Comisia n-a fost suficient de fermă cu statele membre. Acum avem o nouă procedură bugetară și cred că Parlamentul trebuie să-și arate hotărârea hotărârea de a analiza matematica acestui buget și de a nu uita că, până la urmă, aici avem în față o listă de priorități politice care nu prea ține cont de aritmetică. Prioritățile noastre au fost formulate uh, în mod politic și uh, Parlamentul nostru este un for politic, să nu uităm. Doamna Tribul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe să vorbesc în limba germană. Vă amintiți că atunci când domnul Covisar Lewandowski a venit să-și, prezi- să prezinte uh, documentul în comisia noastră, exista și un poster în sală și acest poster m-a bucurat foarte mult, afiș m-a bucurat foarte mult la data de 28 aprilie, pentru că Exista acest titlu, Green New Deal, probabil vă amintiți de acest afiș. Exista acolo și culoarea verde. Noi, în Germania, ca vers, dar și în campania europeană, am înțeles lucrul în fe- lucrurile în felul următor. Bugetul trebuie modificat astfel încât să fie luate în considerație diferitele domenii, cum ar fi politica pentru cercetare, politica pentru educație, de structură și altele și să numărăm aici și politica pentru climă. Domnul comisar, pentru bugetul său pentru 2018 a ales, 2011 a ales culoarea verde, așa că trebuie să ne punem următoarea întrebare. De unde vom ști că într-adevăr acest buget va fi foarte verde? să vedem ce ar trebui să fie verde ecologic în aceste modificări. În ceea ce privește politica agricolă, ca și până acum, plățile sunt legate de hectare. A existat și o verificare și au existat diferite studii făcute de OCDE care până acum s-au în care s-a demonstrat până acum că politica nu este destul de durabilă și că ar trebui cuplată aici și politica energetică. La fondul de structură apare aceeași problemă. Dacă dorim să luăm într-adevăr în serios problemele climatice și ne dorim ca clădirile să fie într-adevăr eficiente din punct de vedere energetic, atunci trebuie neapărat să luăm în considerare toate toate efectele pe care le vor avea aceste lucruri asupra bugetului 2011. În ceea ce privește TNT, acesta înseamnă încă construcții și infrastructură, o creștere de 16,11% este prevăzută. Se prevede aici și învățământul pe toată durata vieții. În strategia UE 2020 se argumentează foarte mult că exact aici trebuie să insistăm și anume în educația tinerilor, dar aici întâlnim o creștere de doar 2,6%. Există domenii în care dorim să lucrăm mai mult, pentru că există încă un inechilibru între aceste domenii. Același lucru îl regăsesc și în ceea ce privește continuarea reducerilor exporturilor. Știm că astfel de subvenții nu sunt benefice pentru țările noastre și de asemenea pentru țările din Africa, care au foarte mult de suferit. În ceea ce privește politica de pescuit, există un document de la Comisie în care se spune foarte clar că această politică nu este una durabilă. Pentru a vedea care sunt efectele asupra bugetului 2011, trebuie să recunoaștem că e, e vorba aici de o greșeală. Dacă schimbăm aceste politici, vom pierde mult timp. Aici nu se mai lucrează și acest lucru nu e bun și de aceea cred că în mandatul pentru discuțiile trilaterale trebuie să fie incluse aceste puncte și să se schimbe rapid lucrurile în ceea ce privește durabilitatea. Și aș mai avea încă o întrebare. În ceea ce privește Youth on the Move, cred că nu s-au făcut destule progrese. Ar trebui să se pună accentul pe toți tinerii, nu, nu doar cei cu o educație superioară. Cred că acest lucru e important. Ar trebui să existe șanse de o mai mare mobilitate pentru toți tinerii. Și aș dori ca Comisia să mai răspunde la o întrebare. În propunerea colegei noastre am auzit despre programul despre fructe în școală și că acesta este important pentru noi. Însă, în două landuri din Germania am avut următoarea experiență. Punerea în, aplica- în aplicare a acestui program a fost problematică. Articolele din presă au fost foarte negative și pur și simplu s-a pus la îndoială acest program. Așa că aș dori să știu din partea Comisiei cum s-ar putea îmbunătăți lucrurile în acest domeniu. Vă mulțumesc! Merci, Elga. Sal Mulțumesc. Urmează domnul Salvador Gariga. Gracias, presidente. Volviendo a su broma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Revin la remarca dumneavoastră despre un nu inteligent și unul stupid. E bine, eu nu știu dacă un nu ar trebui să apară în mandatul pentru trialog, dar poziția Consiliului este cu siguranță nu. N-aș vrea să calific eu acest nu, sper să fie un nu inteligent. În orice caz, într-un trialog trebuie să se întâmple foarte multe ca acest nu să devină un da și ca acest trialog să nu rămână ca cel mai scurt din istorie. Avem nevoie de un acord privind bugetul rectificativ. Ne trebuie de asemenea un proiect preliminar pentru Serviciul de Acțiune Externă, iar aceste lucruri vor face ca sarcina raportoarei noastre să fie mai ușoară. iar negocierile pe care comisia noastră le va duce la trialog vor fi cu siguranță mult ușurate. Mincea este în terenul Consiliului, iar pe măsură ce trialogul se apropie, sper să obținem vești bune și sper ca negocierile să decurgă cât mai bine. În ce privește raportul Sidoniei, eu pot să spun că este în deplină concordanță cu ce am adoptat deja în liniile noastre directoare cu privire la buget. Și noi îi acordăm mandatul de a transforma aceste linii directoare într-un, într-un um, uh, mandat de negociere clară cu Consiliul. Eu cred că întreaga comisie de bugete este în spatele Sidoniei și o sprijină uh, deși poate că am vrea să depunem unul sau două amendamente ca să întărim câteva chestii din raport. Și apoi aș vrea să insist asupra priorităților. Ele reprezintă elementul cel mai inovator din prezentarea pe care a făcut-o comisarul Lewandowski în fața acestei comisii și uh, Sidonia le-a menționat. Avem o serie întreagă de cifre pentru strategia 2020 și încă nici nu știm exact ce va fi această strategie. Nici nu suntem siguri că politicile acestea vor fi finanțate ca parte a strategiei. Adică în bugetul pe 2011 noi avem deja o indicație destul de clară a modului în care va arăta strategia 2020 și uh, la ce vor trebui să ajungă angajamentele. Sidonia a spus că va exista o finanțare reciprocă, deja prevăzută pentru 2011, și că nu trebuie să facem o alegere bugetară sau politică, practic. Totuși, dacă în bugetul pe 2011 apar și prioritățile, atunci vom putea acționa în consecință, dar deocamdată nu ne rămâne decât să facem o opțiune politică. Fie modificăm, fie schimbăm sau uh, total strategia 2020, pentru că Comisia ne-a spus clar care îi sunt prioritățile, ele apar în proiectul de buget și cred că exercițiul fiscal și bugetar pe anul acesta va fi unul de dreptul interesant. Și sarcina raportorului va fi cu siguranță foarte interesantă. Ne așteaptă destul de multe provocări și multe teme interesante de discutat. Așa că dacă e să definim strategia 2020 ca să reflecte viziunea politică a acestei comisii, va fi uh, o sarcină cu siguranță anevoioasă. Domnul Godmanis. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să lucrez uh, mai mult timp pe aceste linii bugetare și pe proiect, așa că eu pot să vă spun că am luat în considerare și anii 2007, 2008 și 2009. În primul rând, dacă vorbim despre angajamente, la angajamente pe 2007-2009 am avut un minus de, de 0,7. avem niște diferențe, niște minusuri și ele ne arată că nu putem să angajăm sume mai mari. Dacă ne uităm la liniile bugetare una câte una și eu le-am scos în evidență pe cele care uh, au sume mult, mult mai mari la angajamente și care au minusuri, aș vrea să spun, e bine că avem o creștere de 19% față de 2% pentru 2009. Este vorba de o creștere destul de gravă. La întreprinderi avem opusul. Avem minus și dacă ne uităm la suma de 650 de milioane, una dintre cele mai mari sume este dedicată satelitului Galileo. Este vreo 700 de milioane uh, de euro. Iar uh, raportoarea are dreptate. În mod simbolic uh, avem un minus de 3 milioane pentru Erasmus, un 60% uh, economie, este vorba la uh, angajamente, dar este simbolic. Iar la agricultură se încearcă foarte serios să se recupereze angajamentele. În 2009 am avut un minus de 3,3%. Deci uh, avem o datorie aici iar la uh, angajamente fiscale încercăm să recuperăm un 0,1%. Deci nu este deloc ușor și pentru cei care cred că energia ne va ajuta, este destul de clar. Proiectele energetice sunt pe un an sau doi ani. Așa că angajamentele pentru uh, proiecte ecologice sau pentru turbine eoliene sau uh, Uh, depozite și uh, uh, proiecte de stocare a carbonului, toate acestea sunt doar angajamente. Ele nu se vor desfășura până în 2013-2014, cum apare în buget. Um, eu aș fi foarte încântat dacă aș fi pescar, pentru că aici avem un plus de 0,5%, iar în um, acordurile cu organizațiile internaționale avem un plus de 54 de milioane. La piața internă avem o creștere de 25%, ce e pozitiv, pentru că e nevoie de măsuri care să îmbunătățească situația pe piața internă. La politică regională avem o creștere de 4%, adică 1,5 miliarde de angajamente, pentru că fondul de coeziune uh, este utilizat dar și la cultură avem o creștere cu 30%, ceea ce e pozitiv pentru calitatea noastră morală. La sănătate și protecția consumatorilor avem minusuri, minusuri uh, timp de 2 ani. Avem uh, minus 2% pentru 2010 și 2009 și minus 3,3% pentru uh, 2009. Nu sunt uh, numere foarte mari, uh, dar oricum Uh, se constată clar o scădere. Eu am fost uh, ministru de interne și mi este foarte clar că nu putem să plătim angajamente pentru Schengen și SIS-2. Sigur, nu este un lucru plăcut de auzit, dar în loc să îmbunătățim sistemul, uh, din contră ne îngreunăm. La SIS angajăm un minus 40%. Iar pentru fondul de returnare mai dăm 30%, pentru granițe încă 22%, iar pentru integrarea resortisanților la fel. Deci avem o creștere de 19%, adică de 22 de milioane suplimentare. Știu că vor exista discuții la AFET, pentru că pentru Palestina avem un minus de 33%, adică mai puțin cu 95 de milioane de euro. La Europa de Est avem o creștere de 20%, deci invers, iar pentru cooperarea cu Afganistanul, de fapt nu, mă scuzați, cu Asia uh, și Afganistanul avem un plus de 25%. Un lucru este clar. Știu că noul comisar dorește să dezvolte relațiile cu Africa și cu Caraibele, dar uh, nu angajăm decât încă 5% în plus ceea ce e tot mai bine decât anul trecut, când aveam doar 28% angajamente. În ce privește energia, am zis că trebuie să fim foarte atenți, pentru că în 2010 s-a schimbat structura linilor bugetare. Am uh, considerat energia separat de transport. Și dacă ne uităm la mobilitate și transporturi, vedem o creștere de 10%, cercetare în energie, mai are din fericire încă 27% în plus în, anga- în angajamente, dar marile proiecte s-au încheiat, asta să fie clar. Și, în fine, la plăți avem o problemă destul de gravă, pentru că, așa cum a scris raportoarea, ideea este să facem diferența dintre angajamente și plăți. Și diferența să fie cât de cât redusă, să fie cât mai mică. Avem însă, din păcate, plăți care au fost uh, grav reduse. Și, în fine, trebuie să fiu de acord cu raportoarea. 90% din proiectele pilot au căzut. Fie sunt încheiate, fie sunt pe lista de rezervă. Întrebarea este, chiar s-au încheiat? Proiectele pilot se vor încheia în 2011 sau pur și simplu nu mai ne rămân bani ca să le încheiem? Dar, efectiv, 90% din aceste proiecte sunt pe lista de așteptare sau pur și simplu nu vor mai avea loc. Mulțumesc. Inclusiv reacție rapidă, președintele. Mulțumim, dragă coleg. Urmează Ingel Gressberg. Welche Sorgen unsere Wähler und uns când văd ce fel de îngrijorări au cetățenii și alegătorii noștri în ceea ce privește euro, trebuie să spun următoarele lucruri. Probabil trebuie să ne preocupăm mai mult de aceste îngrijorări ale cetățenilor. criteriile de trebuie să luăm în considerare și criteriile de stabilitate care nu se referă la statele din zona euro și aici am mai putea să aducem în discuție niște puncte în cadrul acestui mandat. Ar trebui să ne preocupe, să ne preocupe mai mult cine trebuie să respecte legislația europeană și cine nu. Cred că asta nu este punctul nostru foarte. și aici ar trebui să mai lucrăm. E nevoie de mecanisme de control și de reacție din partea noastră. Eu cred că nu am făcut până acum aceste lucruri. Acesta a fost primul meu punct. Și vreau să spun că dacă nu, noi nu reacționăm acum în această comisie, cred că până la urmă vom avea o mare problemă de credibilitate în fața cetățenilor europeni. Să, voi trece acum la al doilea punct, în legătură cu politica externă. Instrumentul de stabilitate de care se va folosi Serviciul pentru Acțiune Externă va avea cea mai mare creștere de 32%. Oare suntem sfătuiți bine în legătură cu acest program? Unde vor fi gestionate aceste programe și cum vor fi ele gestionate? Mai există o creștere de, 30, de 33% la instrumentul de stabilitate. Apoi programul de siguranță nucleară se află și el pe această listă. Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine cum putem acționa în mod isteț din punct de vedere bugetar pentru a ne asigura poziția de negociere și ca aceasta să nu slăbească. Ar trebui să mai discutăm cum să acționăm. Eu aș dori să știu ce exact se plănuiește cu aceste sume, cu aceste creșteri. Politica externă, o creștere de 60%. Aș dori să ascult părerea Comisiei în acest sens. Mulțumesc. Merci, Inge. Oui, le rest... Mulțumesc, Inge. Da, în ce privește respectul drepturilor europene și uh, instrumentele care să ne asigure creșterea, ar trebui ca da, să punem accent pe ele. Răspunsul este simplu. Niciunul dintre cele 27 de state membre nu mai respectă uh, uh, obligațiile. Cu siguranță că dacă vrem să ne aducem o contribuție pe acest subiect, ar trebui să lucrăm în colaborare cu Comisia ECON. Ei bine, mai am încă trei intervenienți pe listă. Duran Ferm. Um, first of all, I really want to... Mulțumesc. În primul rând, vreau să accentuez ceea ce au spus și colegii mei, și anume faptul că acest raport este unul foarte bun. Ne apropiem de o poziție comună în ceea ce privește politicile și prioritățile. Totuși aș vrea să fac niște comentarii, în special niște remarci, niște remarci generale. Doamna Balzani a spus și ea câte ceva despre acest subiect. Există trei alineate în ceea ce privește prioritățile, 7, 8 și 9. Toate 8 și 9 sunt legate de tineret. E foarte bine, dar totuși cred că prioritatea noastră ar trebui să fie creșterea și ocuparea forței de muncă. Creșterea ocuparea forței de muncă și durabilitatea. Acestea ar trebui să fie cele mai importante și cred că acest lucru ar trebui să apară în document, că acestea sunt prioritățile. Știm cu toții că problema cea mai mare în acest an va fi problema economică cu care se vor confrunta toate statele membre din cauza crizei financiare. Aceasta va fi problema cea mai importantă și ea trebuie să apară în acest document la începutul lui. Președintele nostru a subliniat de multe ori că e nevoie de o plusvaloare în Uniunea Europeană în ceea ce privește bugetul. Trebuie să avem o astfel de perspectivă pentru ca statele membre să fie motivate că se pot folosi de Uniunea Europeană, de bugetul Uniunii Europene, chiar și în situația gravă în care se află acum. Și cred că aceste lucruri trebuie să apară în document. Și asta pentru a evita criticile pe care le vom primi când vom cere o finanțare mărite. Ce aș dori să existe aceste paragrafe în începutul documentului cu privire la prioritățile noastre politice. Și am o întrebare pentru Sidonia. E legată mai mult de metodă. Raportul este unul foarte bun. Chiar cred că așa este. Dar conține 73 de alineate și probabil vor fi și mai multe până când vom termina. Nu putem să le avem pe toate în programul discuțiilor trilaterale. Cred că la un moment dat vom avea nevoie de o discuție în ceea ce privește prioritățile noastre 1, 2, 3, avem nevoie de o strategie de negociere. Când crede colega noastră că ar trebui să facem acest lucru și cum ar trebui să fie făcut? Și acum trec la a doua întrebare trebuie să ne gândim cum să acționăm în legătură cu celelalte comisii specializate. În mod normal le-am analizat avizele, majoritatea au fost considerate ca fiind acoperite de amendamentele noastre, dar acum cred că trebuie să fim mai atenți. Ne confruntăm acum pe, cu o nouă procedură și e nevoie de cooperarea cu aceste comisii specializate și unele dintre acestea, din cauza lipsei de timp, nu au venit cu niște avize în ceea ce privește acest raport. Dar trebuie să vedem ce au de spus. Trebuie să includem la voturi amendamente sau orice alte intervenții ar mai putea să existe. Ar trebui să ne gândim mai mult la această procedură și ea trebuie discutată. Mulțumesc. Merci, Göran. Monsieur Bocros. Mulțumesc, Göran, domnul Bocros. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să mă alătur lui Göran și colegilor care au spus cât de important e ca prioritățile noastre să fie extrem de clare la acest dialog tripartit. Și în această ordine de idei aș dori să subliniez prioritatea cu numărul 1 pentru noi, cel puțin pentru acest an, respectiv faptul că trebuie să contracarăm criza. Am citit uh, documentul Comisiei și mi-am dat seama că atunci când vorbește despre uh, această situație ca și când am fi ieșit din criză, e greșită. Nu e așa. Suntem în plină criză economică și s-ar putea ca ea să se agraveze și mai tare. Și, în acest sens, bugetul ar trebui să oglindească situația, să o reflecte. Am putea vorbi chiar de un buget pentru criză. Multe bugete naționale sunt regândite acum Uh, chiar în momentul în care vorbim, tocmai pentru a contracara efectele crizei. Și cred că în acest context e foarte important să spunem că probabil măsura cea mai importantă va trebui să îi ajutăm pe oameni să reintre pe, în câmpul muncii, muncii să-și regăsească un loc de muncă. Și cred că ar trebui să fim și mai clari în acest sens uh, decât uh, ce spunea colega noastră, doamna Sidonia. Dacă luăm această inițiativă, Youth on the Move, care face parte din uh, strategia 2020, cred că deocamdată e vorba doar de o deviză, de un slogan față de ce am mai avut în programe deja existente. Deci eu nu aș pune accentul pe acest program. Mai avem un alt program, noi competențe și noi locuri de muncă. Cred că e măsura de care avem nevoie acum. Fără a, ă, dacă nu acordăm bani universităților din Europeană, multe dintre aceste universități se află într-o stare lamentabilă și pentru uh, a le ajuta să se îmbunătățească, e întrebarea pe care trebuie să ne opunem nu este câți bani le mai alocăm, ci cum uh, uh, schimbăm structura lor de administrare. Însă în ceea ce privește noile competențe, noi locuri de muncă, e un domeniu pe care ar trebui să discutăm mai mult, cred, cu condiția să avem mecanisme adecvate pentru a ne asigura că banii pe care îi cheltuim pe aceste inițiative cu adevărat Um, îi ajută pe cei care doresc să-și găsească un loc de muncă uh, să fie mai bine pregătiți. Și dacă ne gândim la viitorul Europei, atunci ne dăm seama că șomajul la tineri este uh, una dintre lacunele și dintre vulnerabilitățile noastre cele mai mari. Bugetul european este foarte mic și sunt conștient că el nu poate rezolva toate problemele cu care uh, uh, ne confruntăm, în orice caz nu ca bugetele naționale, dar cel puțin structura și prioritățile bugetului nostru pot arăta bugetelor naționale cum vedem noi prioritățile noastre în uh, acest moment de criză foarte gravă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Vogan. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am, am citit acest document referitor la poziția Parlamentului și, ca și ceilalți colegi, consider că e un document foarte bun și cred că uh, ar fi bine să mă limitez la două aspecte. La titlul 2, în ce privește fondul pentru lapte. S-a făcut o sugestie să discutăm propuneri pentru un fond pentru lapte permanent. Nu sunt sigur că aceasta este uh, poziția unanimă a Comisiei sau a Parlamentului. Nu știu care este poziția Parlamentului. Uh, Uh, uh, raportorului pentru că, din câte am înțeles, această măsură era prevăzută ca măsură tranzitorie și nu permanentă. Un alt aspect, la titlul 1, ar trebui să fie o prioritate pentru noi să ne axăm pe acest titlu, pentru că aceste măsuri uh, Uh, ne vor, ridic, ne vor ajuta să ne ridicăm din recesiune și se referă la viitor și sunt incluse în acest, în acest titlu, de exemplu, fondurile structurale, fondurile de coeziune, acțiunile structurale. Și aș dori să vă dau un exemplu. La titlul 1 uh, ar trebui să salutăm această majorare de 16,9 în titlul 1B. Nu sunt sigur că până la urmă vor, va fi suficient. Știm că toate programele din uh, trecut au uh, necesitat bani mai mulți pentru că ele pornesc foarte încet și apoi uh, se prelungesc peste perioada de programare, deci trebuie să fim foarte atenți să vedem dacă acest 16,9% mai mult, dacă acest procent este suficient. Ar trebui să facem uh, instituțiile să se angajeze că uh, uh, cheltuie banii la timp sau dacă nu ar trebui să le rugăm să vină cu o prevedere bugetară uh, care, prin care să se angajeze că vor uh, cheltui banii astfel încât programele să fie încununate de succes. Mulțumesc. Domnul director general, care sunt observațiile pe care un reprezentant al Comisiei dorește să le facă în legătură cu aceste declarații? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru toate aceste intervenții. O să încerc să răspund la întrebările care au fost adresate. În primul rând, în legătură cu strategia 2020, aș dori să vă supun atenției o cifră care face legătura între această strategie 2020 și buget. Chiar dacă bugetul nu poate fi uh, instrumentul exclusiv de punere în aplicare a acestei strategii, pentru că strategia 2020 depășește uh, bugetul comunitar, pentru că există implicații foarte clare în legătură cu politicile pus în, în, din statele membre. Însă, aș dori să vă mai spun că în ceea ce privește Europa 2020, putem considera că, că aproximativ 58 de miliarde de euro, respectiv 41% din bugetul Uniunii Europene, sunt consacrate într-un fel sau altul um, obiectivelor Europa 2020. Și printre aceste obiective, după cum știți, pentru a ține cont de ambițiile Comisiei, au existat anumite uh, modificări, anumite reorientări. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește problema tinerilor. Pentru comisie, la fel ca și doamna raportor, e o adevărată prioritate. Aș dori să spun că nu cred că ar trebui să ne uităm la liniile bugetare doar, care în titlu uh, includ uh, um, nume precum uh, Tineretul în acțiune, Youth on the Move sau alte titluri legate de tineri. Bugetul pentru tineri e o problemă transversală, cross-cutting în engleză. Deci bugetul pentru tineri figurează în multe linii bugetare. Și dacă ne uităm, de exemplu, la cifre, la cifrele pe care le avem la dispoziție, dacă ne uităm, de exemplu, la liniile pentru tineri, dar nu numai pentru tineri, care într-adevăr au crescut foarte puțin, doar cu 1,6%. Dacă ne uităm la Youth on the Move, tineret în mișcare, această prioritate cu numărul 2 din Europa 2020, uh, toate programele de mobilitate, Erasmus Mundus, uh, Erasmus pentru întreprinderi, Youth, People. Avem între, pentru perioada 2010-2011 o creștere a surselor cu miliard 780 de miliarde de euro la mai bine de 2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o majorare cu 13,4% a sumelor alocate tinerilor în diverse programe și în diverse politici comunitare uh, implementate în Europeană. Și deci că cred că ar fi cinstit să recunoaștem că Um, eforturile pentru tineri din uh, acest buget sunt uh, considerabile, având în vedere creșterea globală uh, um, din buget. Apoi, în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, la comisie așteptăm propunerile Parlamentului Uh, în luna iunie, deci înainte de prima lectură. Au mai fost făcute câteva comentarii, mai ales de către doamna Gresle, în legătură cu relațiile externe. Observațiile pe care le face sau întrebările pe care le pune în legătură cu majorările de la diverse uh, titlul. Aș dori să vă reamintesc că rubrica 4 a fost uh, sacrificată cu ocazia negocierilor din 2005. Într-adevăr, asistăm la un fel de deci la sfârșitul perioadei uh, financiare, la o adevărată recuperare pentru această rubrică, dar aș dori să vă reamintesc că cifrele de, din buget reflectă întru totul programarea financiară. Deci nu avem uh, surprize în ceea ce privește evoluția acestor cifre. Domnule președinte, aș dori să revin la uh, remarca făcută de doamna, doamnei raportor în legătură cu aliniatul 56. Și aș dori să clarific faptul că și noi înțelegem sau interpretăm acest text la fel e poate un, un, un amănunt, dar uh, e foarte important pentru că, într-adevăr, creșterea bugetului administrativ al Comisiei este de 2,9%, ceea ce înseamnă că ponderea sa în bugetul, deci în cheltuielile administrative, scade față de celelalte uh, instituții. Și textul poate fi interpretat diferit în funcție de uh, varianta sa finală. În general, în legătură cu Comisia, am înțeles ce s-a spus în legătură cu acest buget, care nu e un buget pentru perioada de după criză, ci un buget de criză. Da, într-adevăr, suntem în toiul crizei când a fost pregătit acest uh, buget era un buget pentru perioada de după criza, uh, pentru că având în vedere programarea uh, bugetară în Uniunea Europeană, putem să avem o anumită flexibilitate cu acest buget. Am făcut acest lucru anul trecut cu uh, planurile de redresare economică, însă situația s-a schimbat și, într-adevăr, ne aflăm în, într-o situație foarte dificilă, în toiul crizei și, deci, va trebui să ținem cont de această evoluție și să ne dăm seama că ea va avea consecințe asupra situației bugetului în Uniunea Europeană. Însă aș dori să vă reamintesc că structura bugetului comunitar este complet diferită față de bugetele naționale. Și ce am putea face uh, în legătură cu această structură, deci orice Um, orice măsură de flexibilitate ar putea avea consecințe negative față de măsurile de redresare economică. Deci uh, atunci când se sugerează că bugetul ar trebui să o ia într-o direcție sau în alta, ar trebui să ne gândim că ar putea să aibă și consecințe negative. Mulțumesc, domnule director general. Aș dori să fac și eu câteva observații înainte de a da cuvântul Sidoniei pentru concluzia legată de acest punct important de pe urmă de zi. Așa cum spunea domnul Juan Jean, trecem de câteva săptămâni uh, printr-o a treia furtună, o a treia criză, uh, care nu fusese anticipată atunci când uh, a fost elaborat acest proiect de buget. În răsim de 18 luni, lumea și Europa a trecut prin trei uh, furtuni uh, foarte importante. Prima furtună, prima criză financiară a creditelor private bănci foarte mari din statele membre s-au aflat într-o situație foarte, uh, foarte dificilă. O a doua furtună legată de prima, prima recesiune gravă de după al doilea război mondial. Deci, iată, o furtună economică care, din păcate, are repercusiuni în economiile noastre și, indirect, are consecințe și asupra bugetelor naționale, și aceasta de mai bine de câteva luni și se adaugă o a treia furtună, iată, uh, criza îndatorării a deficitelor publice în Europa. Consiliul European a fost obligat să adopte acest uh, plan de urgență în acest uh, sfârșit de săptămână e, și aceasta tocmai pentru că operatorii financiari internaționali începeau să își pună întrebarea dacă prin cumpărarea acestor datorii ale statelor, datoria suverană, așa numită datorie suverană, nu erau achiziționate active la fel de toxice precum subprime-urile americane în urmă cu 18 luni. Iată situația în care ne-am uh, aflat. Și iată, deci, uh, trecem printr-o a treia furtună. Astăzi nu știm în ce stare se vor afla economiile noastre în săptămânile și lunile următoare. Deci nu avem niciun fel de vizibilitate asupra nevoilor cu care se va confrunta bugetul. Și cred că trebuie să Uh, ne dăm seama că ne aflăm în această situație. Sigur, nu putem face uh, să reproșăm Comisiei Europene că nu a prevăzut această a treia furtună, nici noi, în urmă cu câteva săptămâni, nu o prevăzuserăm. Uh, asta e viața. Însă am ținut cont în bugetele 2008, 2009, 2010 de primele două crize, cu planurile de redresare economică în Europa și acum va trebui să ținem cont și de această a treia criză și, bineînțeles, cu toții suntem conștienți de faptul că pentru prima dată în anul 2011 se aplică noua procedură bugetară în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Göran are dreptate atunci când spune că trebuie să ne concentrăm, să ne uh, cristalizăm mai bine prioritățile la acest dialog tripartit și va trebui să facem o alegere dificilă dorim să facem o listă cu, pentru cumpărăturile, pentru darurile de Crăciun sau venim cu trei, patru, poate chiar două priorități sau chiar una. Având în vedere împrejurările excepționale prin care trecem, Parlamentul are o singură prioritate cu mare. Întrebarea politică pe care va trebui să ne opunem, și aceasta mai ales față de statele membre, cât nu vom fi uh, schimbat sistemul uh, de aprovizionare a bugetului comunitar, este cum statele membre vor fi de acord să-și mărească participarea la bugetul european în 2011, având în vedere uh, situația, contextul actual. Sigur că o țară precum Grecia n-are cum să facă acest lucru. Însă, în același timp, statele care și-au crescut datoria publică pentru a ajuta statele membre care s-au aflat la ananghie, nici ele nu vor vrea să-și mărească contribuția la bugetul comunitar. Iar noi, Uniunea Europeană, în acest context, să nu uităm că, în paralel, Uh, spunem statelor membre ce trebuie să facă, le criticăm pentru faptul că nu și-au gestionat bine finanțele publice, deci vom, ne vom afla într-o situație dificilă. Vom spune, iată, bugetele naționale trebuie să scadă, însă bugetul european trebuie să cread, crească. Și cu aceste trei crize ne dăm seama că, de fapt, majoritatea, nu toate statele membre, însă majoritatea cheltuie prea mult, își permit prea mult. Și deci va trebui să găsim modul prin care nivelul nostru de trai să revină la posibilitățile noastre de finanțare. Economiștii recunosc în același timp că dacă într-o situație de recesiune precum cea prin care trecem acum, în care încercăm să ieșim, deci dacă toate cheltuielile publice scad, Uh, nu vom face decât să uh, uh, agravăm recesiunea. Iată, ne aflăm într-un fel de situație imposibilă, un cerc vicios. Fiecare stat membru încearcă să-și găsea, să găsească o soluție și această nouă criză ar trebui de fapt să încurajeze statele membre să găsească o soluție la unison și nu fiecare în parte. Statele membre au găsit o soluție comună pentru criza deficitului public. Acest lucru s-a reflectat săptămâna trecută în mod foarte elo elocvent și acum trebuie încurajate să găsească împreună o soluție pentru a ieși din criza bugetară uh, pe care o traversăm acum. Că e vorba de țări uh, Uh, care și-au gestionat bine finanțele înainte sau prost uh, înainte de criză. Și o ultimă observație pe care o adresez Comisiei Europene, dar și indirect Consiliului, și, bineînțeles, pe care o adresez tuturor colegilor de la Comisia de Bugete. În planul adoptat ieri, există prevederi care uh, sunt foarte importante ca volum al angajamentelor, de exemplu, statele se angajează să împrumute garanții financiare. Pe noi nu ne vizează acest angajament, însă există și o prevedere de aplicare a articolului 122 din tratat, prin care Uniunea Europeană ar putea și ea să împrumute sau să dea bani cu împrumut. Și aș dori să mă asigur că în prevederile care vor fi uh, puse în aplicare, Uh, suntem transparenți, cinstiți, riguroși și nu se creează uh, un fel de uh, economie fictivă. Și aceasta nici în sensul uh, bugetar al termenului, da, uh, termenului, dar nici în uh, sens politic. Deci, pe lângă conturile oficiale, bugetul comunitar în speță pentru noi, nu se circulă, nu se vehiculează alte documente, alte proceduri care să uh, se supună altor reguli și care să fie un fel de uh, față ascunsă a icebergului. Am reproșat în urmă cu 18 luni băncilor internaționale că au făcut astfel de angajamente în uh, afara angajamentelor oficiale, ori noi nu ar trebui ca noi autoritățile publice să uh, creăm uh, o astfel de economie sau de finanțe fictive. Nu știu cum uh, statele membre vor trata din punct de vedere bugetar, financiar sau politic al uh, părții pe care fiecare stat membru trebuie să o ia din bugetul național pentru a aloca uh, planului de uh, salvare uh, care a fost convenit în acest weekend, însă în orice caz e de răspunderea noastră ca această parte comunitară din acest plan de redresare să fie ireproșabilă pentru că e datoria noastră și aceasta mai ales față de cetățenii noștri să nu uităm că până la urmă încrederea actorilor politici în uh, deciziile comunitare e în joc aici. După aceste întrebări și după aceste observații, care sunt concluziile raportoarei noastre, Sidonia? Um, I would like to thank to all of you. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru remarcile pe care le-ați exprimat. Celor care le-a plăcut raportul le spun mulțumesc, iar celor care m-au uh, criticat de asemenea mulțumesc, chiar mai, uh, mai tare le mulțumesc pentru că sunt nerăbdătoare să le văd criticile și amendamentele scrise. Aveți timp până pe 12 mai la prânz. Știu că nu uh, e prea mult timp la dispoziție, dar sper să uh, veniți cu ceva și să includ în text. Domnule președinte, dacă nu vă supărați, dați-mi voie să răspund la câteva dintre remarci. Nu vreau să trag concluzii, vreau doar să aduc niște clarificări. Cred că ne găsim într-o situație destul dra de dramatică în calitate de membri ai Comisiei de Bugete. Noi, ca politicieni, trebuie să fim implicați în ce se întâmplă, vedem că are loc uh, o criză, vedem tot ce se întâmplă, citim uh, uh, paginile ziarelor și vedem ce îi preocupe pe cetățeni. De asemenea, trebuie să înțelegem însă care sunt limitele raportului și a exercițiului bugetar pe 2011. Știu că trebuie să includem lucrurile cele mai importante în aici, în raport, dar haideți să fim uh, disciplinați și realiști, dacă nu vă supărați. Apoi, există o diferență între bugetul comunitar și bugetele naționale ale statelor membre. Iar această diferență este uriașă și tocmai din acest motiv ne este greu să reacționăm la criză cu ajutorul bugetului european. De ce? Pentru că bugetele naționale prevăd în fiecare an uh, și un bilanț negativ, au datorii. Pe când noi, la bugetul comunitar, avem excedent și dăm bani înapoi statelor membre. Iată diferența dintre cele două entități bugetare, ca să spunem așa. Este foarte dificil uneori chiar să explicăm cetățenilor cum se face că noi uh, returnăm bani statelor membre și că ne desfășurăm exercițiul bugetar foarte scrupulos în fiecare an, facem priorități la Consiliul, în Parlament și uh, totuși ne mai rămân bani, dar îi dăm înapoi. Deci uh, ar trebui să înțelegem că bugetul european este un instrument foarte limitat care nu ne permite să soluționăm criza din statele membre. Până acum, bugetul nici n-a fost folosit într-un asemenea scop. Avem o facilitate de uh, plăți limitate care a fost uh, folosită pentru a garanta împrumuturi, însă doar atât. Dacă vrem să transformăm bugetul într-un instrument de acțiune, atunci va trebui să avem discuții serioase aici la uh, Comisia pentru Bugete și la ECON crezi deci, că ar fi prematur să includem o astfel de abordare sau o astfel de dezbatere în uh, bugetul pe 2011. Totuși, tot după părerea mea, acest buget reprezintă un instrument util, nu pentru a veni în ajutorul bugetelor naționale, după cum ziceam, și dacă vrem să facem acest lucru, va trebui să avem o discuție foarte serioasă, ci bugetul poate fi util în următorul scop. Bugetul, și așa voi scrie și în raport, are sarcina de a finanța probleme care nu pot fi abordate la nivel individual de statele membre. Dar asta numai pentru chestiunile care au uh, un domeniu restrâns de aplicare. La problemele care au o dimensiune intracomunitară, transfrontalieră și care nu sunt uh, abordate prin politici comunitare, putem interveni. Este vorba de domeniile cu un, o valoare adăugată. De asemenea, am mai auzit o remarcă referitoare la crearea de locuri de muncă și dezvoltare. Ei, nu știu nici nu cred că bugetul comunitar este uh, instrumentul prin care să introducem noi reglementări pentru crearea de locuri de muncă. Să nu ne facem iluzii. Dacă nu se introduc uh, modificări la nivel legislativ, modificări de politică a ocupării forței de muncă, nu vom reuși să facem mic doar cu bugetul. Și ca o remarcă generală la adresa strategiei 2020, bugetul comunitar este un instrument util, dar sper eu ca marea dezbatere să se bazeze pe instrumentele uh, de reglementare, nu uh, duc lipsă de imaginație, mi-aș putea include toate aceste idei în raport, dar trebuie să mă limitez, să mă cenzurez, pentru că avem un mandat limitat. Și acum ca să revin la 2011 și la remarcile dumneavoastră. Avem raportori specializați care lucrează cu comisiile. S-a spus acest lucru. E bine, pe cât este posibil, având în vedere calendarul aglomerat și stresant, eu lucrez cu comisiile specializate și cu raportorii lor. Am avut o ședință cu ei, i-am ținut la curent prin e-mail cu privire la calendar și cu privire la instrumentele pe care le pot folosi, i-am încurajat să depună amendamente și ca, dacă pot, să ne dea și avizul lor. Spuneam că sunt conștientă de stresul la care sunt supuși, așa că eu mă voi întâlni cu ei pe 19 mai, înainte de votul privind raportul nostru în Comisia de Bugete. Așadar, sper să uh, pot să discut cu ei la acea întâlnire despre amendamentele depuse și deci, din partea mea, sunt total uh, deschisă să includ și remarcile lor uh, Eh, ținând cont totuși de calendarul foarte stresant. S-a mai eh, făcut o remarcă la care trebuie să reacționez. Este vorba despre ceva ce a spus directorul general privind programele de tineret. Liniile bugetare dedicate tineretului nu sunt o obsesie personală, nu sunt o obsesie a mea. cred că n-am vrut să mă limitez la ceea ce uh, este prevăzut în linia bugetară. Am vrut să dau dovadă de mai multă imaginație. Este drept că um, chestiunile ce țin de tineret apar la mai multe uh, categorii. Am adresat și întrebări Direcției Generale pentru Ocupare. Știu că mai sunt și alte direcții care se ocupă uh, de probleme sociale și de tineret, dar nimeni nu mi-a putut da date exacte cu privire la profilul beneficiarilor. Cine ar trebui să beneficieze de aceste programe? Uh, care să fie vârsta, care să fie profilul academic? Iar în ce privește uh, situația uh, ocupării forței de muncă, la fel, nu știm exact care sunt beneficiarii. De ce sunt atât de importante programele dedicate tineretului în buget? Pentru că eu cred că sunt foarte eficiente și am întrebat uh, comisia uh, și sper să-mi răspundă dacă facem calculul și comparăm programe precum Lifelong Learning sau Youth in Action, învățarea pe tot parcursul vieții și tineret în acțiune, programe care uh, prevăd activități pentru cei care își caută un loc de muncă și care îi uh, uh, instruiesc le, pentru a căpăta competențe care nu se învață la școală, de exemplu se învață limbi străine sau uh, tot felul de alte lucruri folositoare, e bine, dacă e să calculăm cât costă per beneficiar aceste activități finanțate prin Youth in Action, sau prin Fondul European Social, diferența este șocantă. Mi-am făcut calcul și este mult mai scump să facem aceste activități prin Fondul Social European. E mult mai ieftin prin instrumente dedicate special tineretului. Am întrebat comisia dacă acest lucru este adevărat sau nu. Aștept să văd care este calculul dumnealor și la ce concluzie au ajuns. Deci, pentru mine este o chestiune de prioritate politică, dar și de eficiență a utilizării banilor pe care avem la dispoziție. Așa că vă rog să înțelegeți uh, motivele profunde pentru care am procedat astfel. De asemenea, astfel reușim să creștem gradul de implicare al cetățenilor. Nu le oferim servicii doar, ci îi încurajăm să participe și ei. Iată care este contextul mai larg al acestei organizări bugetare. În ce privește fondul pentru lapte? Dorința inițială a Parlamentului era să se facă o analiză pentru o soluție permanentă. În raportul meu, eu am spus că aș vrea să văd care e evaluarea făcută de comisie, dacă, ea, dacă fondul pentru lapte uh, este un succes sau nu, dacă am tras învățăminte de pe urma utilizării lui, dacă ar trebui să continuăm cu el sau nu. Deocamdată nu avem aceste informații, așa că nu putem să spunem nimic clar. Așadar, formulez din nou o cerere, o adresez Comisiei pentru a ne spune mai multe despre fondul privind laptele. Revenind la UE 2020, s-a făcut o redenumire a programelor existente și ar trebui să fim foarte atenți la acest lucru câștigăm oare ceva dacă redenumim programele care participă la strategia UE 2020? Cred că ar trebui să discutăm acest lucru mai în amănunțime și să ținem cont de pericolele ce ne pasc. Avem deja nume de marcă, nume consacrate pe care toată lumea le știe, toți utilizatorii le cunosc, așa că nu știu dacă ar fi uh, benefic să le redenumim sau nu. Vom discuta acest lucru cu comisiile specializate. Dar cred că deocamdată avem deja un punct foarte bun de plecare, de vreme ce aproape jumătate din membrii comisiei au contribuit la discuție. Dacă am lăsat ceva pe din afară, să mă iertați, eu mi-am luat notițe, mă uit să văd dacă mi-a mai rămas ceva ce am trecut cu vederea. Dar, în orice caz, după cum spuneam, aștept amendamentele dumneavoastră și le voi include în măsura în care este posibil. A, am mai văzut un lucru. În ce privește finalul puțin cam netradițional al raportului meu, eu uh, nu sunt în largul meu uh, într-o discuție despre mandatul pe care l-aș primi, sau cel puțin nu în formula în care ne aflăm aici. Eu cred că toate aceste alineate, multe pe care le-ați uh, și citit, reprezintă doar un punct de plecare pentru noi și n-aș vrea să renunț la nimic din, din ce am enunțat aici. Însă, Sigur, aș uh, fi de acord să discutăm într-un cadru mai restrâns câteva din uh, prioritățile cheie pe care le-aș avea în mandatul meu și atunci, sigur, v-aș putea spune care cred eu că ar fi um, prioritățile de selectat. Președintele, mulțumesc Sidonia și mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuția aceasta foarte interesantă. Vă reamintesc care este calendarul în ce privește acest raport. Termenul de depunere a amendamentelor este pentru poimine, 12 mai, ora prânzului. Vom avea o a doua ședință, așa cum a spus Sidonia, o a doua ședință a grupului de lucru cu raportorii uh, pe bugete de la celelalte comisii pe 19 mai. Termenul pentru amendamente va fi deja depășit, dar e important, așa cum a spus Gioran Farm, să fim în legătură permanentă cu celelalte comisii și, desigur, e evident că contribuția comisiei noastre va fi foarte importantă atunci când vom face amendamentele propriu-zise. Votul, pe, votul în Comisia de Bugete este pe 2 iunie, iar votul în plenară va fi pe 15 sau 16 uh, la Strasburg iar uh, trialogul pe 30 iunie. Până atunci, așa cum spune și raportoarea noastră, va trebui să reușim să găsim între noi un compromis pentru a ne concentra pe ceea ce este cu adevărat uh, prioritar. Dar vom discuta despre acest lucru la ședința coordonatorilor și uh, Probabil că vom avea și uh, o discuție în plenară, dar cu ușile închise. Acum, haideți să trecem mai departe, să avansăm pe ordinea de zi. Am uh, lăsat mai mult timp pentru acest punct, pentru că a fost subiectul cel mai important de pe ordinea de zi, dar acum trecem mai departe. Avem punctul 5. Bugetul rectificativ numărul 2. Este vorba despre Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Dacă am înțeles bine, însă nu apar elemente noi față de ce am uh, ascultat data trecută. Domnul Manca ne va spune în ce uh, stadiu ne aflăm. Vă rog. Uprawnia rozpocztu číslo 2 sa od nášho Mulțumesc, domnule președinte. Pe această temă așteptăm încă avizul Consiliului. La fel, mai așteptăm, la fel cum așteptăm acest aviz, mai așteptăm și un alt aviz din partea Parlamentului. După ce vor fi consultate ambele comisii, cred că vom avea uh, cred că ambele comisii vor avea niște competențe crescute. Și asta pe baza tratatului de la Lisabona, 10,5 milioane de euro. Aceasta este suma Și chiar dacă în aprilie s-a discutat deja, s-ar putea ca totuși această sumă să scadă. S-ar putea să existe această scădere pentru că comisiile nu vor putea să se ocupe de suma menționată înainte. Domnule președinte, în legătură cu raportul dumneavoastră despre Uh, procedura în legătură cu tratatul de la Lisabona. La punctul 13 apare faptul că trebuie îmbunătățită munca interinstituțională. Apar aici și stadiile procesului bugetar. De două luni nu am mai primit niciun fel de informații, așa că este destul de greu să știm care este poziția Consiliului, dacă are o altă poziție. Ar trebui să ni se trimită un semnal că, într-adevăr, este nevoie de aceste discuții trilaterale. Cel care va avea loc, va avea loc destul de târziu, relativ târziu în data de 13 iunie. Aceasta aceste lucruri le-am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă propun să nu insistăm prea mult pe acest punct. Cele două puncte 5 și 6 sunt cunoscute și ne-am încadrat în calendar. În plus, am adoptat uh, aceste puncte fără să mai așteptăm și adoptarea în Coreper, în speranța că Coreper le va putea adopta foarte rapid după noi. Speranța nu ne-a fost însă împlinită. Coreper nu a avut o majoritate necesară pentru a adopta bugetul rectificativ. Între timp, au avut loc uh, conversații, discuții între președinția spaniolă și Comisia pentru Control Bugetar. Noi, Comisia de la Bugete, ne-am uh, îndeplinit rolul și vom discuta cu coordonatorii și cu ceilalți uh, decidenți din Parlament cum să facem astfel încât procedura să fie reluată cât mai curând posibil. Dacă e necesar, chiar vom recurge la discuții trilaterale, după cum a spus raportorul. Vă mulțumesc, domnule Manca. Vă propun să trecem acum la punctul 7. Este vorba despre cadrul financiar multianual. Pe 27 aprilie, Comisia a adoptat un raport uh, cu privire la funcționarea acordului interinstituțional acest raport ne-a fost transmis și am să-i cer domnului Reimer Böge să ne spună care este părerea dumnealui despre acest raport. Și întreagăt voi uh, aminti și punctul 8 referitor la ajustările tehnice acestui cadru. Reimer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați colege. În ceea ce privește punctul 8, acesta face referință la acordul inter, interinstituțional și ajustarea tehnică și aș dori să rog Comisia, dacă are ceva de spus în acest sens, să ne spună. E vorba de trei state membre și cum vor și evoluțiile acestora în ceea ce privește VNB și ce se va schimba. În raportul Comisiei despre acest document, în acest sens aș dori să spun următoarele lucruri. În principiu, sunt de acord cu lucrurile așa cum sunt. Mai este și problema punerii în aplicare cu care ne-am confruntat în ultimii ani și aceasta apare. Nu prea mă mulțumește, nu prea mă mulțumesc concluziile politice care pot fi trase de aici. Există un capitol de evaluare și punctele cheie. Dar Întrebarea e următoarea. E legată de ce se poate face pentru a progresa și de a îmbunătăți lucrurile și cred că Comisia s-a ocupat de această evaluare. La sfârșitul documentului, Comisia a spus, a spus care sunt opțiunile și că acestea au fost explicate. Dar au rămas totuși întrebări cum vor afecta toate aceste lucruri bugetul. Și aș dori să știu dacă Comisia este pregătită să discute despre aceste părți și anume de ce trebuie să se facă la nivel politic. Cum se va putea ajunge la includerea acestor aspecte? Nu pot să-mi închipui ce se va întâmpla. Trebuie să așteptăm răspunsul la aceste întrebări și mai apoi să acționăm? Și trec la un alt punct care m-a contrariat. Voi începe acum de la sfârșit spre început. În ceea ce privește marjele. Există, pe de o parte, niște marje care nu mai sunt prevăzute, iar apoi regăsim opțiunile, ce se poate face, noile priorități politice, modalitățile de finanțare, dacă vorbim despre Europa, despre UE 2020, se iau în considerare, se iau în considerare schimbările climatice și multe alte aspecte. Apoi există și o dependență de mijloace și, aici și aici regăsim mai multe opțiuni, metode tradiționale și ce alte mijloace există la dispoziție. Există instrumentul tradițional, cel de flexibilitate și consecințele care revin din acesta. Apoi, după nevoie, se vorbește despre modificarea plafoanelor. Și apoi apare o propoziție puțin problematică. Alte modalități de finanțare care nu fac parte din acordul inter, interinstituțional și regăsim aici Banca Europeană de Finanțare și alte instituții la care s-ar putea apela. Eu sunt pentru alte alternative. Întotdeauna trebuie să ne gândim la o alternativă. Acestea trebuie evaluate și trebuie evaluate și politic pentru a se vedea ce se poate pune în aplicare. Trebuie ca într-un final să se ajungă la un compromis. Însă, când vorbim despre aceste modalități teoretice, observăm următorul lucru. Nu știm în ce direcție se îndreaptă comisia, care sunt prioritățile acesteia. Foarte multă lume vorbește de criză, da, o luăm în considerare și se vorbește despre statele membre și că acestea trebuie să aibă posibilități de finanțare. Însă mie mi se pare că această propoziție este una periculoasă. Ce vom face în viitor cu articolele 310 și 311 din acord? Toate toate cheltuielile Uniunii vor fi puse în aplicare și vor apărea în aceste documente. La 311, Uniunea Europeană se va folosi de mijloacele pe care le are pentru a putea să își implementeze politicile și să își atingă obiectivele. Mie mi se pare că aceste lucruri nu se leagă. Comisia, din punct de vedere politic, se retrage prea mult. Mie mi se pare că acest semnal este unul periculos. De aceea aș ruga Comisia sau comisarul să precizeze, să explice aceste lucruri, pentru că altfel apare un conflict cu articolele 310 și 311. Sunt conștient de asemenea că nu este ușor pentru că ne aflăm în întârziere, așa cum știe toată lumea, și va fi greu ca evaluările financiare să fie livrate la timp. Consecințele bugetare din tratatul de la Lisabona vor fi de asemenea mai greu de pregătit. Ni s-au cerut uh, toate aceste acte și, și acestea trebuie să fie evaluate cu atenție. Întotdeauna e nevoie de o evaluare atentă. Însă despre acest punct cred că trebuie să mai discutăm probabil și la reuniunea coordonatorilor. coordonatorilor. Trebuie să vedem cum ne dorim un serviciu pentru acțiune externă, uh, Trebuie să știm, să discutăm exact despre funcții, despre mecanisme și mai mult și mai important despre consecințele bugetare care vor reveni din aceste modi, care, pe care le vom întâlni din aceste modificări. E nevoie de un plan bugetar pentru următorii trei ani. Fără acesta nu putem acționa. Trebuie să fim mai atenți pentru că dacă nu, în, în următorii trei ani vor, vom avea probleme. Și cred că trebuie să mai spun încă o dată acest lucru. În ceea ce privește implementarea și diferitele paragrafe din acordul interinstituțional, găsim aici proceduri care sunt destul de greoaie câteodată. Și comisia mai spune și următorul lucru. În procedura actuală, în ceea ce privește Galileo, facilitățile în ceea ce privește alimentele, programul, programul de redresare din criza economică, toate acestea sunt menționate. Pe de o parte, putem spune că, până la urmă, avem și alte probleme spre sfârșit, dar în ceea ce privește sumele, vedem acum că nu mai găsim o legătură între toate aceste lucruri și trebuie ca procedura să fie mai flexibilă. La revizuirea la mijlocul, termenul, termen, la mijlocul termenului trebuie să mai discutăm despre mobilizare, cum funcționează aceasta. Fondul de globalizare trebuie să vină în discuție și fondul pentru ajutoare în situații de urgență. Cred că și mobilizarea intră în discuția privind schimbările de după tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește acordul, alinierea cu acordul interinstituțional, de aici sprijin Comisia. E interesant cum vorbește Comisia despre flexibilitate în acest cadru. Există niște provocări în ceea ce privește finanțarea și înființarea unor noi autorități bugetare. În această privință, câteva lucruri au fost luate aici deja în considerare. Se mai vorbește și despre diferite proiecte, despre unele proiecte se discută mai pe lung. Însă trebuie să vedem care sunt marjele pe care le avem în cele mai importante categorii. Categoria 2 se află în scădere și așa se întâmplă de câțiva ani, acest lucru nu mai este posibil, nu mai putem acționa ca în anii de până acum. Așa că trebuie să fim atenți la operațiile care au avut loc în ultimii ani și să vedem ce s-a schimbat. În ianuarie 2005, când au început negocierile cu uh, Uh, Austria s-au prezentat anumite documente. Da, știam că nu va fi ușor să fie schimbate hotărârile Consiliului, dar e nevoie de încă câteva miliarde pentru a se putea mișca lucrurile. Și atunci uh, raportorul din partea Parlamentului s-a, a reacționat foarte puternic. Dar acum ne aflăm tocmai într-o asemenea situație. Dar e clar că am încercat de la bun început să acordăm atenția cuvenită unor astfel de aspecte. Categoria 1A, categoria 3, 3B, categoria 4 au, se confruntă cu dificultăți și trebuie să luăm în considerare Serviciul pentru Acțiune Externă și toate implicările de aici. La categoria 5 și aceasta trebuie să apară, deși aici am anumite îndoieli în ceea ce privește cadrul financiar și dacă acest, aceasta va putea fi acoperită. Comisia mai scrie că Serviciul pentru Acțiune Externă va avea nevoie și de niște uh, sume suplimentare. Dacă ne gândim la opțiuni și ne gândim la serviciul pentru acțiune externă, și aici trebuie să găsim niște surse de finanțare. Am spus de curând câte ceva despre fondurile analizate de comisie. Însă în ceea ce privește acordul interinstituțional trebuie să se vadă cum funcționează mobilitatea acestui fond și mai trebuie să existe și o, o verificare a felului în care funcționează acum. Trebuie să discute despre Fondul European de Ajustare la Globalizare despre sume permanente care se intre în aceste fonduri, despre fondul de solidaritate și despre rezerva pentru ajutoare de urgență. Se vorbește desigur despre instrumentul de flexibilitate. Da, acest instrument ne oferă mai multe posibilități decât până acum. Însă Comisia a spus că în, anii, în anul 2010 suma pentru acest instrument este limitată la 15 milioane. Când vorbim despre flexibilitate, trebuie ca autoritatea bugetară să aibă posibilitatea de a putea să uh, de a putea să se ocupe de 5% din această sumă. Când se vorbește despre revizuirea la uh, jumătatea termenului, cred că trebuie ca acele comitete specializate, comisii specializate ale Parlamentului trebuie să se implice aici. Și când ne gândim la pregătirea următoarelor documente, trebuie să se ia în considerare și procedura pentru 2011, procedura bugetară, Trebuie să existe o evaluare la, la mijlocul perioadei, fie în 2010, fie în 2011. Trebuie să vedem care sunt prioritățile, unde există programe care nu sunt suficient finanțate sau unde nu ajung mijloacele care există pentru, alte, pentru diferitele programe. Trebuie să existe toate aceste discuții. Și probabil că trebuie să le reamintim comisiilor uh, de specialitate, de termenele pe care le au pentru a-și duce la îndeplinire îndatoririle astfel încât să ne putem bucura de credibilitatea de care avem nevoie. În continuare, Comisia spune care este problema principală a, uh, a instrumentului de flexibilitate și anume disponibilitatea mijloacelor. Se discută aici despre marje și știm cu toții că trebuie să ajungă la o anumită dimensiune în următorii trei ani. Însă, așa cum arată acum instrumentul de flexibilitate, nu ne va ajuta pe viitor. E nevoie și de implicarea Consiliului în ceea ce privește acordul interinstituțional, pentru a ne asigura că intră aici toate categoriile despre care am vorbit. Nu a vorbit nimeni cât de cum trebuie să arate această marjă, cât de mare trebuie să fie ea. Dar totuși, pentru că altfel nu mergea, am vorbit despre aceste marje în pachet. Fără acestea nu ar, putea, nu ar fi putut să existe niciun fel de acord politic. Cum va trebui să arate aceste marje în viitor? E, tot, e oare totul astfel finanțat încât uh, trebuie să fie lăsate la o parte anumite categorii. Cred că trebuie să se discute despre aceste lucruri. Comisia a analizat lucrurile, dar trebuie să mai formuleze și consecințele politice. Cum putem să ne asigurăm că avem marje suficiente? E nevoie aici de cifre, de cifre în procente pentru categorii, pentru plafoanele pentru fiecare categorie, care trebuie să fie respectate. Când discutăm despre acord, trebuie să se discute despre acordurile instituționale, revizie. Evident, există anumite probleme în ceea ce privește strategia UE 2020. și pe baza tratatelor mai există și problema de 0,03% din PIB. Lucrurile nu mai pot să meargă așa cum au fost până acum. Trebuie să existe o evaluare juridică care să nu fie lăsată la o parte prin intermediul acordului. Instrumentul de flexibilitate trebuie să intre în discuție și în cadrul Consiliului. Trebuie, trebuie să discute despre posibile marje, despre modificarea instrumentului de flexibilitate și să se discute și plafoanele anuale. Mai trebuie să se discute și despre rezerve și cred că în această comisie se va discuta foarte mult despre ele și și în cadrul negocierilor din acordul interinstituțional. Trebuie să așteptăm planul financiar. Cam acestea au fost observațiile mele de început. Cred că e important important în cadrul acestui raport următorul lucru. Înainte de întrebările orale din iunie, trebuie să uh, discutăm împreună cu Comisia despre toate aceste elemente. Trebuie să ne construim poziția și să vedem care sunt prioritățile politice în comisia noastră, având în vedere schimbările aduse de tratatul de la Lisabona. Vă mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Anne Jensen. Mulțumesc, domnule raportor. Anne Jensen. Thank you, Chairman, and uh, thank you to Reimer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegului meu și eu cred că acest raport al Comisiei este foarte bun, ne dă o imagine clară asupra situației și ne explică de asemenea de ce e atât de important să presăm în continuare Comisia să vină cu o evaluare a cadrului financiar. Cred că sunt um, lucruri pe care le facem deja. Marjele sunt foarte restrânse, mai ales în cazul cate primei categorii. Există un program care costă aproximativ un miliard de euro și acest, această sumă nu există, așa că se pune întrebarea de unde să facem rost de acești bani. Și cred că cu toții ne întrebăm și, și în legătură cu Galileo, sigur și aici va fi nevoie de sume mai mari. Așa că foarte multe lucruri ne preocupă acum. Am putut până acum să ne folosim de uh, sumele din uh, politica de agricultură. Au existat aici niște sume de care ne puteam folosi în anii trecuți, dar acum lucrurile nu mai stau așa. Există o diferență între estimările din acest document și cele pentru bugetul din 2011, dar excedentul scade. În document regăsim lucrul că în următorii ani, până în 2013, s-ar putea să trebuiască să ne folosim de un mecanism de disciplină bugetară și că astfel costul pentru politica agricolă va ajunge într-un impas. Nu știu dacă trebuie să credem acest lucru, dar e clar că apar probleme până și în acest sector. Deci și aici ne vom confrunta cu, cu probleme grave. Cred că trebuie să discutăm despre toate lucrurile care nu apar în acest document nu apar cerințele legate de noul tratat de la Lisabona. Este menționat serviciul pentru acțiune externă, dar politica spația spațială nu apare și nici alte politici noi. Așa că noi știm că vor exista multe schimbări, avem o explicație în ceea ce privește mecanismul de flexibilitate, dar și o altă explicație care ne spune că acest instrument s-ar putea să nu fie suficient. Sidonia spunea că bugetul uh, comunitar e diferit față de cel al statelor membre, că nu poate să existe un deficit. Cred că diferența majoră e următoarea. În afară de bugetul pentru agricultură, vorbim de buget pentru pro- bugete pentru proiecte. Și aici flexibilitatea e redusă, e greu să venim cu lucruri noi și acum nu mai există niciun fel de marjă extra. Așa că va trebui să ne ocupăm de, pro- de programe, programe asupra cărora s-au luat deja hotărâri și trebuie puse în aplicare. Va fi un exercițiu foarte dificil. Știu că e greu să cere mai mulți bani în situația în care ne aflăm acum din punct de vedere economic. Dar cred că trebuie să fim onești, să discutăm despre toate lucrurile pentru a ști exact unde ne aflăm. Pe moment e parcă ne înșelăm unul pe altul. Vrem să ducem la îndeplinire anumite politici, dar nu avem fondurile de care e nevoie și acest lucru nu se justifică. Vă mulțumesc! Oui, euh, l'expérience. Mulțumesc, Anne dacă ne gândim la cadrul financiar actual, care se aplică acum, arată care este diferența între un buget național și unul comunitar. Bugetul național se votează pentru un an și bugetul comunitar pe șapte ani. Sigur, dacă exagerăm puțin, spunem că am putea spune că ne prefacem că votăm un buget anual uh, în condițiile în care el este fix pentru șapte ani. Și o astfel de situație, din punct de vedere tehnic sau politic, nu are cum să mai continue. Chiorant Fern mi-a cerut cuvântul. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc lui Reimer Böge, împărtășesc analiza sa și consider și eu că uh, raportul din partea comisiei este foarte util, însă eu sunt îngrijorat. Dacă ne uităm la concluziile comisiei, ne dăm seama că se sugerează că sunt trei opțiuni. Redesfășurarea, mobilizarea instrumentului de flexibilitate sau o altă opțiune. Dar în ceea ce privește schimbările climatice, atitudinea este mult prea pasivă. Ne uităm la raportul Sidoniei. Există foarte multe politici în care, la care va fi foarte posibil să finanțăm măsurile fără o revizuire radicală. Sigur, uh, pe lângă ITER și schimbările climatice există multe alte politici, deci cred că această concluzie este mult prea pasivă. Eu cred că putem să ne implicăm în mod mai activ, indiferent de schimbările climatice sau ITER. Sigur că aici nu avem niciun fel de alegere, deci trebuie neapărat să revizuim cadrul financiar, dar oricum o vom face și în orice caz nu este concluzia comisiei aceasta, care mie mi se pare puțin cam uh, problematică. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie și să, așa cum spuneam și înainte, sunt de acord cu Reimer, însă Întrebarea este cum uh, abordăm propunerile mai concrete, când le vom face, pentru că va fi foarte important, mai ales în ceea ce privește bugetul 2011. Deci acum, de pe acum, va trebui să vedem când abordăm propunerile co- concrete. Dacă Comisia vine cu o solicitare, respectiv că trebuie să vină cu o propunere până la sfârșitul primului uh, semestru, foarte bine. Însă, dacă nu, ce facem? Cum procedăm? Deci avem o întrebare orală, foarte bine, dar după aceea trebuie cât de repede să trecem la mănunte, cum procedăm și când. Pentru că dacă nu ne vom afla într-o situație foarte dificilă. Mulțumesc, Ioran. Helga a cerut cuvântul. Dorește să știe dacă uh, țepii din mecanismul uh, perspectivelor vor fi și ecologice. În primul rând vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru raport și colegului meu pentru prezentare. Voi încerca și eu să vorbesc despre conflictul între obiective. O revizuire a bugetului european este necesară dacă dorim să finanțăm noile, priori, noile, priori, noile politici. Vorbesc aici despre climă, despre creștere, noi locuri de muncă, combaterea șomajului în rândul tinerilor, toate aceste lucruri despre care am vorbit și asupra cărora vrem să acționăm. Cu structura actuală a bugetului nu putem face nimic, am văzut acest lucru și în ultimii ani și există acum toate aceste modificări și transferul, toate au fost luate în considerare. Există toate aceste diferențe E clar că e nevoie de această revizuire pentru a putea să finanțăm noile priorități. Ce e realist în momentul de față? Nu putem să găsim vinovați acum și acest lucru e bun. Bugetul european, știm cu toții, este foarte limitat, dar flexibilitatea este este cea care ne va permite să ne, și ne-a permis să ajutăm statele membre. S-au putut astfel uh, finanța noi împrumuturi în statele membre. În ultimii ani și am putut să observăm aceste lucruri și am putut observa că ne-am îndatorat din ce în ce mai mult. În Germania, din 2011 nu se va mai putea continua cu astfel de politică pentru că e o politică a îndatorărilor se vorbește doar de credite și pentru a se putea asigura finanțare în viitor și așa ceva nu se poate. Și trebuie să vedem cum va arăta bugetul Uniunii Europene. Germania și alte state membre au trebuit să vină cu bani pentru ieșirea din criză și va trebui să vedem ce se va întâmpla. Programe ca și Galileo au o marjă mult prea scăzută și aici trebuie să discutăm. Însă trebuie ca această situație să fie oprită. Acum nu suntem deloc realiști, deși asta ne dorim. Care sunt consecințele acestui lucru? Pe de o parte, atunci când nu mai există bani în bugetul Uniunii Europene, împărțirea va fi făcută inechitabil și acest lucru va fi grav. Va trebui să vedem ce putem finanța, ce vrem să finanțăm și ce trebuie să finanțăm. O altă strategie sau un alt cel pe care l-am putea propune e următorul. Dacă există vreo posibilitate Chiar dacă statele membre se ocupă, se, se confruntă acum cu atât de multe probleme, să le convingem să dea mai mulți bani bugetului Uniunii Europene. Trebuie să vedem cum se poate face acest lucru. Și eu cred că trebuie să dezbatem toate aceste puncte și ajung la ultima observație. În 2007 am hotărât uh, în ceea ce privește măsurile financiare. Acum va exista acea revizuire la mijlocul termenului și s-a spus și eu am spus întotdeauna și am luptat pentru țelul nostru politic, dar trebuie să recunoaștem că Consiliul este din ce în ce mai puțin interesat. Așa că există acum pericolul că suntem tot mai puțin în stare să, rea- să reacționăm la provocările care ne așteaptă. Trebuie să fim cât se poate de realiști, dar în același timp să ținem cont de aspectul, aspectele politice. Și asta dacă ne luăm în serios obiectivele și obiectivele din această comisie. E nevoie de o dezbatere strategică, pentru că dacă nu, în câteva luni ne vom afla într-o situație de blocaj. Mulțumesc. Helga Salvator Gariga acum cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. pentru că um, colegii au uh, uh, spus uh, cum stau lucrurile cu raportul lui Reimer și cu propunerea comisiei. Doream să vă mai supun atenției o, un anumit aspect. Astăzi nu am discutat de un lucru. Știm care sunt limitele bugetului comunitar, însă Dezbaterea ar trebui să se îndrepte acum să vizeze o nouă sursă de venituri la bugetul comunitar, fără însă a crea o nouă sursă de venit, pentru că altfel am contraveni uh, acestor uh, măsuri de austeritate care sunt sugerate. Cred că ar trebui să încercăm să echilibrăm bugetele naționale și bugetul comunitar. Această idee figurează de altfel deja în anumite documente în uh, documentul uh, domnului uh, Lamasur, dar și de Han. Și cred că aceasta ar trebui să fie contribuția comisiei noastre la dezbaterea viitoare în legătură cu cadrul financiar plurianual. Cred că ar trebui să arătăm că ce facem noi în Europa ar putea duce la, o, la economisiri Uh, făcute și că statele membre ar trebui să procedeze ca și noi. Și aici mă refer mai ales la noile nevoi care au apărut, pentru că, așa cum spuneau uh, și colegii antevorbitorii mei, marjele bugetare nu uh, mai uh, sunt foarte mari. În 2011 sau în anii următori nu vom mai avea niciun fel de excedent agricol, deci nu ne mai putem baza pe bani de acolo. Însă va trebui să găsim un echilibru între bugetul european și bugetele naționale și aceasta în viitorul apropiat. Mulțumesc, Salvador, și eu aș dori să fac câteva observații. Dezbaterea de astăzi pare să fie puțin decalată față de uh, situația care a apărut în ultimile 48 de ore. Nu mai putem vorbi despre aceste subiecte cum am făcut-o săptămâna trecută, de exemplu. Însă nu știm nici cum să procedăm. Și vă pot da câteva exemple. Astăzi avem impresia, așa, la cald, după această criză uh, și acest plan de uh, redresare uh, foarte spectaculos și care liniștește piețele foarte bine, e că toate statele membre vor trebui să aibă politici de austeritate foarte stricte. Deci că va fi foarte greu să spunem că toate bugetele trebuie să scadă, uh, cu o singură excepție, bugetul comunitar e vorba de o uh, reacție poate puțin cam pesimistă și s-ar putea ca pe viitor să constatăm că modul cel mai bun de a veni cu o măsură complementară la acest buget de asanare ar fi ca bugetul european să nu crească pe un an sau doi. E o posibilitate. Însă mai avem și alte opțiuni. Până în urmă cu trei zile, toți decidenții europeni și de altfel și juriștii spuneau că Uniunea Europeană nu poate să ia un credit și chiar eu susțineam acest lucru. E fals. E complet fals. În conformitate cu articolul 122, uh, se pare că Uniunea Europeană nu poate să ia un credit, însă că Uniunea Europeană poate acorda sprijin financiar, un ajutor. Iată, a fost luată această decizie și juriștii ne arată că nu contravenim deloc tratatului, de altfel e și rolul lor, al juriștilor. Deci ei ne arată că totul se poate în condițiile în care există o voință puternică uh, pe plan politic. cu condiția să fie și politicieni uh, care să explice juriștilor cum trebuie să procedeze cu tratatele. Deci, în orice caz, vreau să spun că nu încălcăm tratatele procedând astfel. Deci, se poate. Am văzut că Uniunea Europeană poate să acorde un împrumut sau să ia un împrumut pentru a împrumuta bani unui buget național, un buget care nu a fost bine administrat. Și vom explica, din punct de vedere politic, că Uniunea Europeană nu putea lua bani pentru a împrumuta bani bugetului european, un buget uh, foarte bine gestionat, bugetul comunitar, cel mai bine administrat. Ori, așa cum spunea Jensen, bugetul comunitar uh, are în el sau finanțează proiecte foarte bune pentru viitor, foarte sănătoase pentru a susține creșterea economică pentru a veni ca un complement față de acest plan de austeritate care nu doar pedepsește, ci și pregătește viitorul după propunerea lui Delors, toți am spus că nu se poate, bugetul european nu poate face acest lucru. Nu, îmi cer scuze, îmi pare rău. De azi încolo, bugetul european uh, poate să fie și el deficitar. E o decizie pe care a luat-o Consiliul European. Și de aceea spuneam înainte, haideți să fim atenți la, această, la acest uh, buget uh, neoficial, pentru că ni se, se, spu- ni se va spune, nu e vorba de bugetul comunitar. Cum adică? de unde se iau acești bani. Și în momentul în care va trebui să recunoaștem, vom fi obligați să recunoaștem că e vorba totuși de bugetul comunitar, atunci trebuie să ne punem întrebarea politică. Un european are dreptul să împrumute bani doar pentru a împrumuta unui stat care a fost procesionat sau un european nu poate să împrumute pentru a finanța politice uh, comunitare pe care nu le poate finanța altfel. Deci situația din ultimile zile schimbă complet, uh, complet uh, peisajul și sigur ne putem ajunge într-o situație tristă, pesimistă, în care cu toții să ne impunem o politică de austeritate și să devenim cu toții să suferim de anorexie, ori să finanțăm noi politici. Și vă mai pot da un ultim exemplu. Sigur că Helga poate va uh, râde, însă îmi cer scuze, nu pot uh, uh, rezista ispitei de a o distra pe Helga. Am putea spune că dacă astăzi acceptăm această idee. Pornim de la principiul că ne putem uh, împărți rolurile între bugetele naționale și bugetul comunitar de finanțare a proiectelor. Și deci, punem această întrebare reprezentanții comisiilor de bugete din Parlamentele Naționale în 1 iunie. Deci dacă pornim de această premisă și spunem, noi, cei care gestionăm bugetul european, vom face un buget de, un buget de austeritate, nu vom majora, majora bugetele într-un, cu o singură excepție dați-ne acest mandat pentru că uh, tratatul de la Lisabona ne acordă aceste prerogative și e și în conformitate cu deciziile politice luate de către Consiliul European în ultimii 2-3 ani. Uh, protecția mediului, politica energetică și uh, protecția mediului. Există o serie de programe pentru a face economii de energie, pentru a reorienta consumul de energie spre energii uh, ecologice, protecția mediului înconjurător, uh, Uh, apoi programele de uh, cercetare în domeniul energiei și deci Uniunea Europeană finanțează aceste programe cu resursele noi de după 2013 care provin din vânzarea la licitație a drepturilor de emisie de uh, gaze cu efect de seră. Sistem care se va aplica industriei, transporturilor, care, din păcate, generează aceste eh, gaze poluante, gaze cu efect de seră. Sigur, nu e o opțiune, opțiunea mea preferată, dar e o alternativă. Ar fi uh, coerent pentru a explica statelor membre că în momentul în care cu toții ne aflăm în aceeași situație, trebuie să ne gândim, să uh, ne mobilizăm pentru a găsi soluții comune deci că trebuie să împărțim uh, sarcinile, misiunile și că în această acțiune Parlamentul European și bugetul european poate juca un rol pozitiv fără ca cetățeanul de rând să trebuiască să plătească mai mult sau fără ca contribuabilul să plătească mai mult și fără a uh, mări deficitul uh, statelor. Deci, dragi colegi, vă atrag atenția asupra faptului că uh, astăzi e cam greu să finalizăm dezbaterea și nu putem spune astăzi ce am fi putut să spunem sau ce spuneam deja săptămâna trecută. Însă, avem această uh, întrebare orală care a fost pregătită și care e încă pertinentă și această întrebare orală adresată Comisiei și Consiliului ar trebui să intervină pe ordinea de zi a plenarei de săptămâna uh, din uh, a doua plenară din mai. Cred că aceasta este calendarul. Deci, în iunie vom putea trage concluziile din această întrebare orală. Între timp, sperăm că Comisia Europeană ne va fi propus și aici mă bazez pe, um, um, pe încuvințarea din capa uh, directorului general, fără a-l supune torturii de a ne da un răspuns verbal ferm, deci ne vom uh, mulțumi cu alte texte în spera uh, pe care Comisia de Bugete le așteaptă și, uh, sigur, așteptăm cu nerăbdare și dezbaterea cu privire la întrebarea orală, cu privire la adaptare și revizuire a perspectivelor financiare. Dragi colegi, ne putem opri? Poate că Raimer doar dorește să spună câteva cuvinte în încheiere? Raimer. Raimer. Also in der Tat äh, äh, durch die Entwicklung, äh, mit der wir es nun zu tun în ceea ce privește dezvoltările din ultimele zile, este clar că discuțiile se schimbă și aici și trebuie să luăm în considerare și consecințele ce se va întâmpla cu ce am plănuit noi inițial în lumina noilor schimbări. E clar că lucrurile trebuie clarificate. Trebuie să examinăm cum putem noi, nu să obținem totul, pentru că am vorbit despre consecințele, consecințele financiare din tratatul de la Lisabona și despre uh, Serviciul pentru Acțiune Externă toate aceste elemente intră în discuția noastră, în discuțiile cu Consiliul și Comisia trebuie să ne ocupăm și de următorul lucru, și anume cum vor fi formulate amendamentele la propunerea Comisiei, atât pentru cadrul financiar cât și pentru acordul interinstituțional. Sunt rapoarte pentru care sunt răspunzător și va trebui să ne asigurăm că Parlamentul va fi de acord cu cadrul financiar. Așteptăm să există discuții și cu celelalte instituții. Pentru că dacă Parlamentul spune da, va exista din nou o presiune în ceea ce privește timpul și lucrurile vor fi grăbite. Așa că trebuie să negociem foarte Așa că trebuie să negociem înainte de luna noiembrie. Trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește punctele esențiale. Vă mulțumesc. Merci, merci Reimer. Mulțumesc, Reimer. Acum, vă propun să trecem la punctul 9 mobilizarea fondului european de ajustare la globalizare. Aici trebuie să vorbim despre două lucruri. Mai întâi, mobilizarea și uh, asistența tehnică oferită de Comisia Europeană și apoi elementul clasic, anume cererile înaintate de mai multe state. Vom asculta mai întâi un prim schimb de vederi referitor la raportul Barbarei Matera. Barbara. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția colegilor asupra faptului că cererile pentru mobilizarea Fondului European de uh, Ajustare la Globalizare au ajuns la comisie și uh, sunt uh, total diferite de ce am avut în trecut. Uh, este, sunt uh, întemeiate pe articolul 8,1 din regulament. Uh, este un procent de 0,35% dedicat pentru asistență tehnică prin care se monitorizează punerea în aplicare a acestui fond. Este vorba despre o sumă de aproximativ 1.100.000 de euro. Deci, acești bani sunt pentru asistență tehnică. Am vrut să vă dau contextul ca să fie clar despre ce vorbim. Comisia face uh, studii paralele pentru uh, monitorizarea punerii în aplicare, care sunt în valoare de 215.000 de euro. Este vorba de pagina 3 și uh, pe website-ul uh, fondului Uh, sunt cheltuite 240.000 de euro. De fapt, este o bază de date, o bază de cunoaștere, de cunoștințe, unde se colectează informațiile existente și unde se face analiza datelor care există. 50.000 de euro sunt dedicați pentru laboratoarele de uh, cercetare, și avem 17.000 de euro pentru persoana de contact pentru fondul european de ajustare, după care vor, uh, vor mai exista tot felul de contacte și de întâlniri cu statele membre, astfel încât cei care sunt implicați să poată beneficia de pe urma unui uh, consultant, un expert, care să le spună cum să întocmească documentele astfel ca ei să poată solicita fonduri. Uh, suma vehiculată este de 200.000 de euro. Și în fine, mai avem exercițiul de evaluare pentru acest fond. Uh, suma este de 300.000 de euro. Această propunere nu generează nicio dificultate, nicio nelămurire, cred. Și apoi uh, mai există un aspect legat tot de Fondul European de Globalizare. Așteptăm uh, avizul Comisiei pentru Ocupare, care se va întâlni și care va vota pe 1 iunie, cred, cu o zi înainte de ședința Comisiei noastre, de pe 2 iunie. Sunt uh, bucuroasă că vom avea ocazia să vorbim cu ei și să lucrăm în paralel cu Comisia pentru Afaceri Sociale. Au fost înaintate trei cereri din, trei cereri din partea două state membre pentru asistență din partea acestui fond. Prima vine din Irlanda, din uh, sectorul ceramică și cristaluri. Solicitarea uh, este pentru um, un grup de companii care angajează 498 de muncitori. Ei cer uh, aproximativ 2 milioane de euro. Și apoi mai avem două cereri din Spania. Prima este din sectorul manufacturii, uh, ceramică pentru clădiri. Uh, este vorba despre 81 de companii, 1600 de muncitori care cer aproximativ 6 milioane de euro. Și o altă cerere tot din Spania, tot din sectorul uh, manufacturii, uh, este vorba despre panouri din len, panouri din stejar. 56 de muncitori angajați la uh, solicitanți, solicitanți care cer 1,9 milioane de euro aproximativ. După cum spuneam, lucrăm uh, împreună cu Comisia pentru Afaceri Sociale și Ocupare. Președintele, mulțumesc, Barbara. Am să dau cuvântul imediat celor care s-au înscris la cuvânt. Deocamdată țin eu să mulțumesc pentru această prezentare destul de clară. Avem de face cu două instrumente juridice diferite. Unul privind mobilizarea acestui fond pentru a furniza asistență tehnică la inițiativa Comisiei. Va exista un vot în Comisie pentru, uh, programat pentru data de 1 iunie la afaceri sociale, noi pe 2 iunie. Avem trei cereri pe masa noastră, unul depus de Irlanda, un altul depus de Comunitatea Valenciană și altul de Castilia-La Mancha. Termenul este, cred că, suficient. Comisia le va examina luna mai, iar noi va trebui să discutăm pe 21 și 22 iunie. Bun, am notat. Mulțumesc, Barbara. Trecem mai departe. Se pare că am uitat să amintesc punctul 6 de pe de zi, dar aș propune să trecem peste el. Este o, o misiune intenționată este vorba despre bugetul rectificativ numărul 4, exercițiul financiar 2009, nu-i așa? Mă corectez, bugetul rectificativ numărul 4 pe 2010, care privește excedentul provenit din 2009. Există excedente, foarte bine. Dar uh, acest lucru poate să aștepte, raportorul nu este în sală, mare păcat. Și uh, regret nespus faptul că norul de cenușă vulcanic e întârziat uh, sosirea printre noi. Așa că dacă toată lumea este de acord, putem să așteptăm. Salvador cred că ar fi gata să ia locul raportorului, însă dosarul este extrem de complex, așa că vă propun să nu examinăm acum punctul 6. Vom avea și alte prilejuri de a-l discuta. Propun, deci, să analizăm acest punct în noul context bugetar, economic și politic. Găran, nu ești de acord? Dacă tot uh, ați luat-o așa, domnule președinte, poate dumneavoastră sau altcineva poate să ne spună care ne sunt opțiunile. Uh, în plan juridic, în plan legal, avem posibilitatea de a modifica, de a amâna sau de a respinge pur și simplu acest uh, buget? Nu știu care ne sunt opțiunile juridice. Președintele. Eu personal nu înțeleg uh, deloc cam care sunt opțiunile iar cum nici raportorul nu este în sală, vă propun să amânăm acest punct. Și apoi nu suntem obligați să luăm o hotărâre privind acest punct astăzi. Avem oarecare timp la dispoziție. Deocamdată am auzit lucruri destul de contradictorii. Avem ce spune tratatul pe de-o parte, avem ce spune regulamentul financiar și apoi mai avem un fel de comportament care probabil decurge dintr-un gentleman's agreement și care face ca până acum procedura uh, corectă din punct de vedere politic era că atunci când apare un excedent, Comisia să-l returneze statelor membre. Dar asta presupune o procedură bugetară și un vot în Parlament. Eu, unul, nu sunt jurist de meserie, sunt un muritor de rând, așa că cred că într-o democrație nu putem spune că un, o problemă care este supusă votului Parlamentului și în care Parlamentul este obligat să spună da uh, și problemă în care uh, oricum votul Parlamentului nu are nicio importanță, nicio consecință, Ei, în această situație deja nu mai suntem într-o democrație, suntem probabil undeva în Asia Centrală, niciun caz nu în Europa, nu în Uniunea Europeană. Așadar, eu cred că trebuie să existe o procedură prin care Parlamentul să aibă dreptul de a spune nu sau să aducă modificări dar să avem cel puțin dreptul de a decide cu privire la ziua, la data în care se ia această hotărâre. Altfel, trebuie modificat tratatul. Cum spuneam, însă, este doar părerea mea personală și nu am pregătire de jurist, de avocat. Sfatul meu și propunerea mea este însă să ne acordăm un răgaz câteva zile în plus ca să putem să înțelegem mai bine care este situația juridică și să discutăm acest lucru serios. Salvador, văd că ești puțin frustrat. Ai fi vrut să iei cuvântul? Da, domnule președinte. Ați ilustrat uh, foarte bine că, într-adevăr, ne mai rămân 42 de zile la dispoziție, așa că avem uh, suficient timp ca până la următoarea ședință a Comisiei de Buget să hotărâm dacă acceptăm sau respingem acest buget rectificativ cu numărul 4. Avem 42 de zile la dispoziție, așa că avem uh, suficient timp până la următoarea ședință a Comisiei. Sperăm ca până atunci uh, Consiliul să își rezolve problemele pe care le are cu acest buget. Președintele, mulțumesc, Salvador! Propun să trecem deci la următorul punct de pe ordinea de zi și aici îi dau cuvântul din nou lui Salvador, care îi ține locul raportului nostru, care din păcate n-a putut ajunge. Discutăm punctul 10. Le, le point 10 est ajourné. Il n'y a pas de virement au point 10. Punctul 10 se pare că este amânat. Foarte bine, amânăm și punctul 10. Se pare că se poate. Trecem la punctul 11. Eventuale cereri de transfer. Dar aici nu avem uh, mare lucru de spus și oricum raportorul deja a plecat. Punctul 12 am decis că nu îl vom discuta, deoarece Marta Andreasen nu este aici și nu avem termen obligatoriu. Mai departe, Iuta, din fericire, ea este prezentă, cunoaște acest dosar și este în măsură să ne prezinte care este situația Agenției pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni în spațiul de libertate, securitate și justiție. Iuta. Ja, vielen Dank. Ähm, also das Dossier Mulțumesc. Dosarul îl cunosc, spun eu, îndeajuns de bine, încât să pot pune sub semnul întrebării niște lucruri. Dacă putem sau nu în avizul nostru să acceptăm lucrurile așa cum au fost propuse de comisie. În iunie anul trecut, comisia a făcut această propunere că ar trebui să se înființeze o agenție, o agenție care să se ocupe de gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni. Așa cum a spus și domnul președinte, în spațiul de libertate, justiție și securitate. E vorba de Uh, sistemul de informații Schengen de a doua generație, SIS-2, VIS, sistemul de informații privind vizele și Eurodac, adică acel sistem uh, informațional care sprijină Convenția de la Dublin. E vorba de solicitări de azil din partea resortisanților statelor terțe. Toate acestea ar trebui să fie reunite și să fie gestionate prin intermediul unei singure agenții. Agenția spune că până la sfârșitul acestei perioade despre care am tot vorbit astăzi să primească 100, să coste 113 milioane de euro. Această sumă, ne spune Comisia, nu reprezintă o problemă pentru că nu va fi o sarcină foarte grea. Aceasta ar trebui să vină de la cele trei bugete, de la Eurodac, SIS 2 și VIS. Dar ajung și la prima mea întrebare, la care Comisia trebuie să răspundă. Dacă aruncăm o privire asupra SIS-2, VIS și Eurodac și suma aceasta de 501 milioane de euro și care va fi efectul acestei asupra bugetului, atunci această nouă agenție care va, va consuma 113 milioane. Ce se va întâmpla cu restul de bani, cu celelalte milioane? Ce vom face cu, aceste, cu această sumă? Pentru ce e prevăzută suma? Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare e următoarea și rog din nou Comisia să ne sprijine, să ne sprijine aici și acum. Am discutat foarte mult despre viitorul bugetului Uniunii Europene și dacă avem astfel de gânduri în ceea ce privește viitorul bugetului, atunci acest efect de sinergie trebuie să fie prelucrat ce fel de efecte vor exista în bugetele naționale. Am explicat ce ar trebui să facă această agenție. Însă, acest lucru înseamnă și că foarte multă, foarte multă cantitate de muncă va reveni statelor membre. Și aș dori să primesc un răspuns din partea Comisiei să descrie aceste lucruri, dacă va exista această agenție, va trebui să știm exact ce, va, ce vor trebui să facă statele membre, ce se va putea economisi în statele membre. Și nu să se întâmple ca de obicei că, a, că toată munca agenției va fi pusă la nivel european și lucrurile să continue așa ca și cum au fost până acum. Aceasta a fost a doua întrebare. A, aș dori un impact de un, o evaluare a impactului. Și acum, agenția, dacă va intra în funcțiune, va avea în jur de 120 de angajați. Aceștia, acești 120, vor lucra doar pentru această agenție. Însă, acum, toate aceste îndatoriri sunt executate de comisie, ceea ce va trebui să facă în viitor această agenție face acum Comisia. Însă nu am găsit nicio informație cu privire la transferul acestor posturi, și anume acest oameni care, acești oameni care lucrează acum pentru comisie vor lucra pentru agenție. Nu, se vorbește despre mulți angajați de la Eurodac și de la agenții externe care vor fi relocați. Eu cred că ei ar trebui să ajungă în această agenție vor exista 20 de angajați și 25 de angajați externi din cadrul SIS-2 și VIS, care și aceștia vor fi relocați, dar din nou nu se spune că vor ajunge în această agenție. Aș dori să știu ce și-a propus Comisia în acest sens. Putem cu toții să ne închipuim, dar vreau să și aud aceste lucruri. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun e legat de evaluarea impactului. Comisia vor, trebuie să facă această evaluare. Trebuie să știm, ne dorim această agenție sau nu, ce valoare adăugată va avea această agenție în comparație cu ceea ce face acum Comisia. Sau sunt lucrurile deja depășite, documentul are deja trei ani. Între timp, nu doar în Comisia Libe, ci și în parlamentele naționale s-a făcut următoarea critică. Această agenție, așa cum este ea concepută acum, nu va garanta protejarea datelor, protecția datelor. Și au existat deja discuții în ceea ce privește transferul datelor și protecția datelor. S-a discutat mult și cu Statele Unite și discutăm în continuare. Așa că ar trebui acum noi, între cele 27 de state membre la nivel european, să ne ocupăm de această chestiune la fel, cu la fel de multă sensibilitate cum am făcut-o referindu-ne la celelalte state. Ce am obținut până acum? Ideea acestei agenții este deja veche, însă între timp avem un serviciu sau un birou un serviciu pentru sprijinul celor care solicită azil. Trebuie să vedem unde există suprapuneri între ceea ce există și noua agenție. Cred că ar trebui să avem un aviz în cadrul Comisiei Libe. Avem nevoie de multe informații din partea Comisiei Europene și cu siguranță colegii mei au și alte întrebări pentru comisie la care așteaptă răspunsuri. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă comisia dorește să răspundă de pe acum. Da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a da cuvântul colegului nostru de la Direcția pentru Libertate, Securitate și Justiție, care v-ar putea răspunde mult mai precis. Vreau doar să răspund la un lucru enunțat de doamna Hau, și anume economiile pe care le-am putea face la comisie uh, în privința resurselor umane și având în vedere sarcinile care ar fi transferate agenției. Sigur, s-ar face economii, iar comisia ar putea să folosească aceste economii acolo unde uh, prioritățile politice cer să ne sporim sau să ne intensificăm activitățile. Astfel, Comisia și-ar ține angajamentul de autolimitare prin care nu solicită crearea de noi posturi în cadrul ei. Astfel se pot face economii interne în privința resurselor umane. Dar îi dau cuvântul domnului Tudoraș de la Direcția Generală pentru Justiție, Securitate să răspundă la întrebări. Merci, monsieur le director. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule președinte. Raportor. Will... Mulțumesc și doamnei raportor. Aș dori să mă refer la întrebările care v-au fost adresate pe rând. Sper să nu uit nimic. În primul rând, în ce privește costurile. Au fost două aspecte legate de costuri subliniate aici. Primul, costurile ridicate între agenții și sistem și dacă nu s-ar putea reduce costurile la nivel național prin redistribuirea, prin împărțirea acestor costuri. Aș dori să spun că, în conformitate cu indicațiile financiare pe care le avem la dispoziție, se pare că costurile sunt, acoperă și costurile de lansare ale unei agenții, dar și costurile de funcționare uh, pe care dar nu și costul de dezvoltare a sistemelor, care sunt legate de instrumente și temeiuri juridic pe care fiecare sistem îl folosește. Avem uh, costuri legate de sistemele VIS, SIS, Eurodac, dar toate, uh, fiecare are un uh, alt temei juridic și un alt instrument juridic. Din aceleași motive, Uh, reducerea costurilor la nivel internațional de dezvoltare pentru statele membre uh, nu e posibilă pentru că, încă o dată, costurile de dezvoltare sunt acoperite de către temeiul juridic al sistemelor pentru SIS, VIS și Euro 2, care, bineînțeles, uh, sunt diferite dacă sistemele vor, își vor începe activitatea, pentru că atunci toate costurile vor fi suportate de către agenție. În ce privește personalul, s-a răspuns la această întrebare. Într-adevăr, se pare că până când agenția va prelua uh, personalul, Comisia va acorda personal pentru dezvoltarea SIS, VIS și Eurodac, însă între timp uh, personalul va scădea. Evaluarea de impact a fost deja făcută pe baza unei propuneri care este deja uh, discutată. Soluția în ce privește structura juridică, dar și structura, o structură centralizată sau uh, descentralizată au fost toate aceste aspecte au fost uh, analizate în evaluarea de impact și soluțiile au fost uh, și ele propuse în această evaluare de impact de ce nu uh, comisia a fost operațională, deși agenția a fost o întrebare care a făcut uh, obiectul evaluării de impact. impact. Aș dori să vă reamintesc că a fost vorba de o declarație comună a Consiliului Parlamentului și Comisiei în uh, momentul în care a fost adoptat temeiul juridic pentru SIS-VIS, care solicita instituirea unei agenții, pentru că pe atunci Parlamentul, Consiliul și Comisia la fel, așa cum spuneam, lucru confirmat și de evaluarea de impact, că doar o agenție poate să opereze cu aceste sisteme și nici un stat membru, dar nici Comisia nu sunt echipate pentru a derula astfel de acțiuni uh, uh, sau de sisteme uh, informaționale atât de performante. Protecția datelor, un subiect care a fost discutat la Comisia LIBE, îndelung atunci când s-a discutat pentru prima dată această propunere Răspunsul este că regulile cu privire la protecția datelor figurează în uh, temeiul juridic, instrumentele juridic pentru fiecare instrument. Apoi, protecția datelor va fi reglementată de regulamentul privind protecția uh, datelor și controlorul european pentru protecția datelor va putea și el verifica. În orice caz, agenția nu are cum să utilizeze informațiile sau datele procesate de către sistem, ci statele membre uh, vor uh, rămâne deținătoarele acestor date. Această agenție nu face decât să, uh, să, să deruleze sistemele, hardware-ul care asigură transfer, transferul datelor. A mai fost pusă o, întrebată, o întrebare legată de interoperabilitate S-a discutat uh, la comisie acest aspect uh, uh, foarte mult, pentru că, dar temeiul juridic nu ne permite să discutăm acest lucru, însă noi considerăm că e vorba de o garanție foarte importantă pentru protecția datelor în aceste sisteme. Suprapunerea cu Oficiul European pentru Azil, nu există niciun fel de astfel de suprapunere, nimic din mandatul sau din competențele agenției în forma sa actuală, nu se suprapune cu oficiul pentru azil. Dacă mai sunt alte întrebări, voi răspunde cu mare plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportor. Also, um, ich muss dann wirklich der Klarheit nochmal nachfragen. Trebuie să mai cer încă o dată claritate. Din nou ne confruntăm cu un exemplu în ceea ce privește oboseala comisiei. Domnul comisar, domnul comisar Lewandowski a spus că nu va exista nicio creștere a personalului. Însă, dacă externalizăm toate, toate lucrurile, atunci ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu împărțirea între toate aceste servicii? Agenția va fi tot mai mare, tot mai puternică și comisia nu va mai funcționa așa ca până acum. Eu nu vă cred, dar asta e. Am întrebat foarte concret în legătură cu economiile pentru statele membre dacă va funcționa această agenție. Nu are nicio legătură cu sumele care vor fi investite acum pentru crearea acestei agenții sau pentru sistemele informaționale. Aș dori să știu și mi-ați spus chiar acum că statele membre nu vor avea niciun fel de economii. Și atunci, de ce vă doriți să existe această agenție? Dacă pur și simplu se cheltuiesc bani la nivel european. Și cum se va face acest lucru? Cum vă susțineți acest punct de vedere? Eu am următoarea experiență. Există centru din Franța unde sunt uh, centralizate datele și mai există încă un alt centru. Totul funcționează. Dar întrebarea mea este următoarea. Nu vor exista niciun fel de economii pentru statele membre, așa cum ați spus? aș dori să-mi răspundeți, chiar dacă îmi spuneți că e nevoie de o evaluare în acest caz. Dar să aud de la dumneavoastră lucrurile următoare. Această agenție se va ocupa doar cu administrare, gestionare și că va face doar ceea ce îi spune comisia așa cum există temeiul juridic în cadrul Comisiei pentru cele trei uh, sisteme, atunci e clar că vorbim despre o agenție cu rol de execuție. Și atunci de ce nu s-a propus o astfel de agenție, o agenție executivă pentru cele trei sisteme? Avem între timp aceste două instrumente care ar putea fi puse în funcțiune și dacă nu facem altceva decât administrare, atunci de ce nu vorbim despre o agenție executivă? De ce nu vorbim despre acest proces? Très bien, merci Iuta. Je crois que... Mulțumesc, Iuta. Cred că ai reușit să ne explici foarte bine care este problema politică, dar și financiară și bugetară Bun, cred că am fost uh, sesizați pentru uh, aviz. Comisia competentă este competentă pe fond este Comisia Libe. Este încă puțin cam prea devreme pentru a preciza care este calendarul discuțiilor și votul în plenară, dar cu siguranță cred că putem aștepta un prim proiect de raport uh, în luna iunie pentru a avea un schimb de vederi și apoi o să ne consultăm cu Libe ca să ne punem de acord asupra unui calendar. Mulțumesc, Iuda. Ne mai rămâne de discutat punctul numărul 14. Raportul privind sistemul de alertă în domeniul agricol. După cum știți, uh, Comisia Agri ne trimite în mod regulat rapoarte cu privire la situația cheltuirii fondurilor din FEUCA, Fondul European de Garantare Agricolă. Am uh, primit uh, primul raport pe 2010, care privește primele trei luni ale anului 2010 și nu cred că mai trebuie să spun care este importanța bugetului agricol. Știm câtă pondere are în bugetul comunitar total, așa că vom asculta cu siguranță prezentarea raportului nostru cu mare atenție. Domnule Lavia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să fac o mică rectificare, să vă corectez în ce privește sistemul de avertizare timpurie. Acest sistem se referă la datele pentru prima lună din 2010 deci doar până la sfârșitul lui ianuarie 2010. Nu cuprinde și celelalte două luni din primul trimestru. Rambursările către statele membre au depășit uh, suma inițial prevăzută cu 33,8 uh, milioane de euro. Așa că dacă ne uităm la venituri, avem 480 uh, de milioane de euro care provin din rectificări financiare. Sunt uh, bani recuperați, bani din uh, cotele zilnice și așa mai departe. Dar ne mai rămân de recuperat încă 315 milioane de euro în niște condiții mai speciale. Acest raport privește intervenția pe piață, deoarece uh, acești bani sunt mai puțini decât am prevăzut inițial, avem un minus de 74,9 milioane. În acest sistem de alertă, Comisia spune că diferența este nesemnificativă. Așa că eu aș vrea să adresez o întrebare. În momentul în care peste tot în Europa vedem că fermierii ies în stradă și încep să protesteze, deoarece prețul cu care sunt plătiți uh, este sub uh, costul de producție pentru cereale, pentru lapte și pentru uh, produse mediteranene, precum uleiul de măsline, ei bine, constatăm că avem o rezervă neutilizată, o rezervă pentru intervenția pe piață. Mi se pare foarte ciudat că aceste două lucruri nu concordă. Deci vreau să întreb Comisia cum s-a ajuns la această situație. Și apoi, în ce privește rata de utilizare, avem uh, o problemă în legătură cu suma de 90 de milioane de euro. Aș vrea să întreb Comisia dacă este adevărat că acest lucru se datorează uh, faptului că nu s-au acordat acele plăți unice în Grecia. Uh, Grecia se găsește în criză, iar faptul că nu i-am acordat această plată unică, cu siguranță afectează politica agricolă comună de acolo. Din nou, revenind la intervenția pe piață, într-un moment în care prețurile sunt uh, destul de scăzute, cum se face că mai avem încă o sumă de bani neutilizată? Vă rog să-mi răspundeți la întrebare și să-mi confirmați dacă există bani care nu au fost cheltuiți cu plățile directe. Vreau să știu de ce fermierii greci nu au primit acești bani într-un moment în care se confruntă cu o situație economică extrem de dificilă. Deci ei se așteptau la niște subvenții care nu le-au mai parvenit. Președintele, aș vrea să știu cine poate să răspundă. Cei de la buget, cei de la agricultură, nu știu de, de cine ține întrebarea. Agri. Bun, reprezentantul de la agricultură. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș ruga să vă prezentați mai întâi. Da, mă numesc Eden Smong și lucrez la unitatea de buget de la Direcția Generală pentru Agricultură. În ce privește întrebarea cu Grecia, acolo am avut o problemă cu sistemele informatice anul trecut și, din păcate, fermierii n-au putut să-și depună uh, cererile de uh, subvenții prin programul informatic. Și, din păcate, uh, noi, cei de la. Noi, în scopuri de, de control, n-am vrut să permitem autorităților grecești să facă plățile dacă nu am putut să le și verificăm. Din acest motiv, a existat această întârziere dar a fost doar o întârziere temporară și uh, am reușit să facem plata către Grecia. În ce privește cheltuielile cu intervenția pe piață, este corect, avem uh, un fond neutilizat, avem 35 de milioane și asta pentru că în programul pentru uh, cei defavorizați am uh, am reușit să mișcăm lucrurile mai încet decât ne așteptam, dar am uh, derulat deja 96% din program, sperăm să reușim și anul acesta să ajungem la un procent foarte mare, așadar întârzierea a fost doar temporară. Iar în ce privește sectorul laptelui, nu putem să pierdem din vedere faptul că prețul laptelui a crescut, a crescut și din acest motiv um, nu cred că se mai pune problema intervenției din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult. Domnule raportor, mai aveți alte remarci? Nu? Foarte bine. Atunci, vă mulțumesc. Dacă nu mai există alte puncte pe ordinea de zi, mai rămâne să vă amintesc că data următoarei reuniuni este pe 1 iunie și apoi pe 2 iunie pe 1 iunie vom avea o zi foarte încărcată. Dimineața vom avea o audiere comună cu Comisia pentru Control Bugetar, iar după masă vom avea ședința de lucru comună cu delegații comisiilor de, la, de buget de la Parlamentele Naționale. Iar în ziua următoare, pe 2 iunie, vom avea ședința obișnuită. Vă mulțumesc, declar ședința închisă și vom, trece, vom începe imediat reuniunea coordonatorilor ca să mai profităm uh, de prezența interpreților. Da, da, da.